Bună ziua. Uh, Haideți să începem reuniunea de astăzi, fiindcă avem o ordine de zi încărcată, așa că o să trec direct la subiectul, la punctul 12, implementarea principiului tratamentului egal al persoanelor, indiferent de religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Avizul Parlamentului European pentru această directivă a fost adoptat în plenară pe 2 aprilie 2009. S-a întâmplat în perioada fostei legislaturi și sub procedura de consultare. Acum că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, iată, acum se, se aplică procedura consimțământului. Domnul, Romis, Rom, domnul Romeda a fost raportor pentru acest subiect. Acum, președinția belgeană ne va explica în ce stadiu se află acest dosar. De asemenea, și uh, comisia va prezenta opiniile sale și, dacă ne permite timpul, vom avea și o scurtă dezbatere. Mai apoi, directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, domnul Chiru, va face o prezentare cu privire la raportul agenției sale privind homofobia, transfobia și discriminarea pe criterii sexuale. Dau cuvântul în primul rând domnului raportor, domnul Romeva Irueda. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt încântat că avem astăzi oportunitatea să vorbim încă o dată despre acest subiect. Salut prezența Consiliului și a Agenției Drepturilor Fundamentale Salut faptul că, iată, avem această oportunitate nu doar să avem un schimb de opinii pe conținut, ci și să reflectăm la poziția în care ne aflăm și cum putem să mergem mai departe. Aș dori să vă reamintesc că avem deja un text adoptat la Parlament. Asta în mandatul precedent, sub procedura de consultare. Deocamdată, grupurile au decis să folosească acest document ca punct de plecare pentru poziția noastră. Din câte am înțeles, acum, uh, iată, Consiliul trebuie să ia o decizie și ne interesează foarte mult să știm în ce direcție se îndreaptă Consiliul. Am urmărit evoluțiile în timpul președinției spaniole cu interes și acum, iată, ne dorim să primim vești bune din partea președinției belgiene. Mărturisesc un lucru. Mulți dintre noi considerăm că din cauza că treburile se mișcă atât de încet, iată, la multe grupuri politice se creează o poziție destul de inconfortabilă. Am dori ca procesul să fie puțin accelerat. Aceasta este starea lucrurilor la ora actuală și încurajez nu doar statele membre prin Consiliu, ci și încurajez și pe colegii mei să nu renunțe și să nu rateze această oportunitate de a avansa pe acest dosar. Din câte am înțeles, există câteva probleme de conținut în continuare, dar am înțeles că în spatele acestor chestiuni se află o problemă politică globală. Nu este nimic nou, ne-am confruntat cu așa ceva și în trecut. Noi, grupurile politice de la Parlament, trebuie să ne oferim, din câte am înțeles eu, să ne aducem aportul pentru a avansa. Ascultăm ce are de spus Consiliul și poate că mai apoi vom avea un schimb de opinii cu reprezentanții grupurilor politice de aici pentru a vedea cum putem să mergem mai departe noi ca și Comisie Parlamentară și ca Parlament pe ansamblu. Președinta, dau cuvântul doamnei Pernouă de la președinția belgiană. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands spreken. Mulțumesc, bună ziua tuturor, voi vorbi în olandeză. Încă o dată, bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru invitația la această reuniune. O să vă prezentăm un raport cu privire la activitățile președinției belgiene pe acest subiect. Însă, aș dori să încep cu o remarcă. Se știe foarte bine că această directivă prevede tratamentul egal indiferent de religie, convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală și așa mai departe. Se știe că această directivă este una dificilă din variate motive. Odată discutând despre conținut, odată apoi discutând despre chestiunile politice și, nu în ultimul rând, de cele tehnice. De aceea, noi la Consiliu avem uh, următoarea situație. Există anumite state membre care, din punct de vedere politic, nu sunt în măsură să sprijine această directivă la ora actuală. Și de aceea nu avansăm. Iată așadar o situație pe care o deplângem, dar care reprezintă realitatea. Care sunt motivele pentru care, iată, statele membre au atâtea rezerve în ceea ce privește implementarea acestei directive? Au trei motive specifice pe care le aduc mereu în față. Odată discută despre principiul subsidiarității, cel al proporționalității și, nu în ultimul rând, despre insecuritatea juridică. Iată termeni utilizați și care se reflectă și în deciziile recente ale Curții Europene de Justiție. Statele membre fac apel la aceste hotărâri pentru a defini anumiți termeni mai problematici. Discutăm, de exemplu, despre domeniul de aplicare al asigurărilor sociale. Dacă vedem care este raportul între asigurări sociale și vârstă, atunci statele membre se îngrijorează acum de faptul că, iată, securitatea lor se bazează pe anumite grup, grupe de vârstă lucru care, consideră statele membre, ar putea fi demontat odată ce se dă curs acestei directive. Ei bine, a exclude acum aceste subiecte din directivă este un lucru foarte diferit, foarte dificil, mă scuzați. Consider că această directivă este problematică din punct de vedere politic și din cauza poziției unor trei state membre nu putem să avansăm. Ce a decis președinția belgiană? Cum dorește să meargă mai departe? După cum am spus, la nivel politic nu am avansat și am încercat să facem ceva la nivel tehnic pentru ca cel puțin acolo să înregistrăm progrese. Iată ce s-a făcut. Am uh, luat anumiți termeni din directivă și am încercat să facem evaluări, analize detaliate pentru a avansa în plan tematic. Este vorba despre următoarele teme. Serviciile financiare. Mă refer aici la derogările ce sunt posibile, ținând cont de handicap sau de vârstă. În al doilea rând, discutăm despre accesul la cazare, de post și tot ceea ce presupune acesta, ce trebuie să presupună apartamentele, locuințele, clădirile și așa mai departe. Așadar, am lucrat la nivel tehnic. Am făcut anumite evaluări în acest sens. Și am făcut-o în colaborare cu ONG-urile. Discutăm despre ENA, ILGB, The Social Platform și Forumul, uh, pentru, Forumul European pentru Handicap. Am tratat chestiuni sociale, am uh, am organizat dezbateri cu ONG-urile, astfel încât la final, iată, să colectăm toate opiniile pe aceste subiecte și să le utilizăm în așa fel încât să tratăm chestiunile tehnice. Analizând aspectele tehnice tratate, serviciile financiare și cele de cazare, atunci pot să spun următoarele lucruri. În primul rând, referitor la serviciile financiare, iată ce s-a realizat până în prezent. Comisia a comandat un studiu de verificare și iată s-au constatat următoarele lucruri. S-a văzut cum anume putem trata motivele de discriminare, cele ce țin, de exemplu, de vârstă și de handicap în diferitele state membre și cum anume abordează aceste subiecte asigurările de, uh, societățile de asigurare pentru a emite excepții, derogări. În baza rezultatelor obținute am uh, emis un set de întrebări, le-am adresat statelor membre care au reacționat pozitiv la doleanțele noastre au ținut cont de acele întrebări pentru a analiza modul în care băncile, societățile de asigurare activează pe subiecte ce țin de discriminare. Iată ce am constatat. Băncile, iată, fac excepții de la discriminare și am constatat că țin cont de starea de sănătate a clienților în momentul în care încheie un contract. Handicapul în sine nu reprezintă un pericol, nu, reprezintă, nu aduce dificultăți, de exemplu, atunci când vine vorba de încheierea unei asigurări pentru autoturism sau când vine vorba de accesarea unui credit pentru achiziționarea unei locuințe. Așadar, dacă sunt prevăzute excepții, acestea se fac în baza unor date concrete, unor date care trebuie să fie cât se poate de precise. La final am uh, emis un nou text pe baza articolului 2.7 pentru a ține cont de aceste evoluții. Când vine vorba de serviciile financiare, un aspect foarte important a fost pentru noi transparența, pentru că deocamdată constatăm că foarte multe societăți de asigurare și bănci asigură puțină transparență în momentul în care resping acordarea unui credit sau încheierea unei polițe de asigurare. Trebuie să se țină cont de modul în care poate acționa un mediator, de exemplu, aici, pentru că trebuie să fie transmise informații concrete cu privire la refuzul în cazul acordării sau neacordării unui credit. Iată așadar ce conține textul președinției belgene pentru articolul 2 cu 7. Am introdus și un considerent în care se stipulează următorul lucru. Fiecare persoană trebuie informată ca atare cu privire la modul în care funcționează asigurările. Cam atât despre serviciile financiare. Trecem mai departe la serviciile de cazare se pune întrebarea despre ce este vorba când discutăm despre alte servicii. Discutăm despre servicii private, publice, sociale în domeniul locuințelor, pentru că și acest sector ține de domeniul de aplicare al acestei directive. Statele membre au primit un set de întrebări din nou și au reacționat pozitiv. În acest context, plecând de la aporturile statelor membre, am emis un nou text. Am considerat că este indicat să stipulăm o excepție uh, de la protecția vieții private și familiale. Ce înseamnă concret acest lucru? Dacă ești proprietarul unei locuințe și în această locuință este închiriată o cameră, atunci chiriașul trebuie să aibă o marjă de libertate. Uh, îmi cer scuze, proprietarul trebuie să aibă o marjă de libertate când vine vorba despre chiriașul pe care îl acceptă. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să se ofere o excepție, o derogare de la uh, regula antidiscriminării familiale. Locuințele sociale intră și ele în domeniul de aplicare al acestei directive. În majoritatea statelor membre, oricum nu se face diferență între locuințe sociale și alte tipuri de locuință private sau uh, publice. Un ultim aspect. Aș dori să discut despre accesul la spațiul de locuit și adaptarea la condițiile de trai din locuințe. Uh, discutăm aici, de exemplu, despre ceea ce se întâmplă în momentul în care o persoană cu handicap caută o locuință. Uh, de, trebuie să vedem ce obligații are un proprietar în ceea ce privește adaptarea locuinței sale la nevoile unei persoane cu handicap. Am intrat destul de în detaliu la acest capitol pentru că noi considerăm că trebuie să se găsească un echilibru. Echilibru odată ținând cont de nevoile persoanei cu handicap și apoi ținând cont de libertățile de care dispune un proprietar. Și în acest sens există o propunere de text. Iată, doamnelor și domnilor, care sunt cele două mari puncte tratate în timpul președinției belgiene. S-a acționat la nivel tehnic, ținând cont de listele de întrebări adresate statelor membre, Ehm, activitatea noastră s-a soldat cu rezultate pozitive, pentru că, după cum se poate vedea, am intrat în detaliu și am acționat la nivel concret, astfel încât statele membre să-și poată asuma o poziție. Și poziția lor a fost una pozitivă, deoarece au putut să-și o exprime fără a ținând cont de convingeri politice. Să sperăm că sub preștinția maghiară se va putea avansa și că activitatea noastră va fi continuată în așa fel încât atunci când se va ajunge la nivelul politic să putem să mergem mai departe și uh, directiva să fie deja finalizată pe atunci pe plan tehnic. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că pe lângă directiva ce ține de antidiscriminare, uh, Peștiinția belgeană a organizat un summit pentru egalitate cu 500 de participanți aceștia au provenit din mediul ONG-urilor și de la nivelul statelor membre. S-au discutat chestiuni importante, au fost evaluate cele două directive ce tratează discriminarea. Am dorit să oferim un exemplu astfel, exemplu pentru modul în care putem să milităm pentru implementarea unei directive, astfel încât ea să atragă după sine evoluții pozitive. Sper că am reușit să descriu activitatea noastră în detaliu și, dacă persistă întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul domnului Olson din partea comisiei. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am să vorbesc foarte mult, pentru că știu că sunteți foarte ocupați astăzi. Comisia confirmă pe deplin spusele președinției belgiene. Ne suntem foarte recunoscători pentru abordarea pe care au ales-o și pentru eforturile pe care le-au depus în acest domeniu. Sigur, este foarte greu să faci așa ceva. Știm uh, că e greu să faci progrese pe durata unei singure președinție și cu toate acestea ei s-au angajat pe deplin, lucru pentru care le mulțumim. Aș mai adăuga doar că, dincolo de discuția de ordin tehnic, da, vicepreședinte Reding a avut o serie de întâlniri la nivel foarte, foarte înalt cu miniștri și cu prim-miniștri ai uh, unor țări importante în acest sens, tocmai pentru a vedea ce soluții ar putea fi identificate. Din nefericire însă, progresele pe plan politic se lasă încă așteptate. De aceea continuăm deocamdată cu discuțiile pe plan tehnic. Sunt încă multe lucruri care trebuie clarificate, îmbunătățite la nivel tehnic, în așteptarea unor progrese pe plan politic. Avem uh, mari speranțe în viitoarele președinții, cea maghiară și cea poloneză, gândindu că probabil ele vor continua această abordare și la nivel politic. Dacă aveți întrebări de ordin tehnic, sunt gata să vă răspund. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Olson, spune președinta. Dăm cuvântul acum colegilor, dacă cineva dorește să intervină. Domnul De Jong și după aceea raportorul. A, nu, dup, doamna Infeld și apoi raportorul. Domnul De Jong, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sigur, știu că nu s-au înregistrat progrese la Consiliu și e dezamăgitor că acele zvonuri sunt confirmate acum. Problema este următoarea. Această abordare este foarte, foarte importantă, după cum ne arată și raportul Agenției pentru Drepturile Omului și consider că președinția belgiană a făcut tot ceea ce a stat în putere. De asemenea, la fel și Comisia. Cei de la Comisie par să fie optimiști, la fel și președinția, când e vorba de șansele de progrese. S-au uh, făcut o serie de acorduri pe, pentru anul care urmează. Și un alt lucru care mă frapează acum este excepția pentru spațiul locativ pe motiv de protejare a dreptului la intimitate în familie sau în viața privată. Sincer, acest lucru mi se pare destul de periculos. Ce înseamnă acest lucru? De fapt, înseamnă că dacă nu-ți plac, de exemplu, cei de culoare sau negri sau membrii altor minorități, poți să spui, uh, nu o să-ți închiriez camera. Evident, depinde de domeniul de aplicare al directivei, însă pot să mă gândesc și la alte exemple similare. Dacă, să spunem, decizi să permiți unui străin să vină să locuiască în casa ta și să-ți dea bani pentru acest lucru, atunci oricum îți deschizi sfera privată către domeniul public, într-o oarecare măsură. Deci aș dori o clarificare a acestui aspect, pentru că, în opinia mea, ideea este potențial periculoasă. Și aș mai avea o întrebare. E adevărat că în anumite state membre motivele pe care le-ați prezentat pentru discriminare nu sunt agreate ca atare. De exemplu, se poate ajunge la un acord privind discriminarea împotriva celor care suferă de handicap fizic sau este suficient să ne limităm la cei care au o origine etnică diferită? Dau acum cuvântul doamnei Intfeld. Mulțumesc, doamnă președintă. Să vorbesc și eu în olandeză de data aceasta. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc președinției belgiene, pentru că ei au abordat problema într-o manieră extrem de pragmatică, în ciuda dificultăților care există. E o idee bună să încerci să faci progrese pe plan tehnic, pas cu pas, Însă, evident, nu se poate merge foarte departe așa și asta deoarece problema reală aici nu este de ordin tehnic, ci de ordin politică. Lipsește voința politică de a duce lucrurile mai departe. Dacă ne gândim, de exemplu, la situația cu zona euro, sunt acolo tot felul de probleme, fondurile de salvare și așa mai departe. Toată lumea era de acord că, trebuie făcut, uh, că lucrurile trebuie făcute și s-au făcut. Dar când e vorba de a proteja drepturile cetățenilor europeni, noi putem să stăm aici și să tot uh, povestim despre uh, detalii tehnice la nesfârșit. Bine, asta a fost o digresiune, dar oricum trebuia spusă. Băncile au considerat că este un risc acceptabil să împrumute bani celor cu handicap fizic. Însă asta mă face să râd. Deci dacă băncile sunt uh, supuse la vreun risc în prezent, riscul acela vine din partea unui management defectuos, dar să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Pe de altă parte, Belgia are antecedente remarcabile în materie de a asigura protejarea persoanelor împotriva discriminării. Însă de când a început toată această poveste, mă întreb dacă dorim o directivă orizontală împotriva discriminării, pentru că în același timp ne confruntăm și cu un alt risc. S-ar putea să ratăm adevăratele practici discriminatorii care se manifestă în prezent și mă întreb dacă nu cumva acest risc va crește odată cu trecerea timpului. Uh, să ajungem să vedem unele dintre lucrurile bune de aici dispărând încetul cu încetul și vom rămâne cu un act legislativ care nu va îmbunătăți deloc situația, nefăcând decât să oficializeze practicile guvernamentale actuale. Da, acum cuvântul raportorului, spune președinta. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc președinției belgiene pentru că au venit aici astăzi. Am uh, urmărit cu atenție activitatea ultimelor două președinții și pot să spun că ambele au fost interesate în a registra progrese în acest sens a existat într-adevăr un anumit obstrucționism politic, nu pot să-i spun altfel, venind din partea anumitor state membre, prin urmare sunt pe deplin conștient de dificultățile cu care se confruntă Consiliul atunci când e vorba de a găsi o soluție valabilă. Trecând la conținutul propriu zis, există un aspect care știu că este extrem de delicat, dar trebuie să subliniez acest lucru. Este vorba de etichete, de numele pe care îl dăm opoziției, să spunem exact cine se opune. Și trebuie să spunem ce țări se opun acestei directive și de ce. Trebuie să spunem cine se opune. E nevoie de această transparență. Știu că acest lucru este dificil la Consiliu, dacă nu chiar imposibil. Știu că anumite guverne, cum ar fi de exemplu cel german, și-au și enunțat o serie de motive. Însă aș vrea să știu clar, probabil nu va fi ușor, dar aș vrea să știu, ca și din partea Germaniei, ce guverne se opun și de ce. În al treilea rând, este un aspect important de subliniat, și anume că cetățenii trebuie să știe că o parte dintre argumentele folosite la Consiliu pentru a împiedica avansarea acestei directive se referă și la normele de drept intern. Multe țări se opun unei directive europene care ar lărgi sfera drepturilor existente în prezent în normele de drept intern, ca și în cazul Germaniei. Aspectul este într-adevăr unul de importanță majoră. Nu vorbim aici doar de tratament egal, este, prin urmare, important uneori să ne dăm seama de faptul că nu vedem pădurea din cauza copacilor. Da, sunt probleme de ordin tehnic, însă problema principală se leagă de refuzul de a vedea imaginea de ansamblu. Avem acum noi instrumente juridice la dispoziția noastră. Avem o nouă Convenție Națiunilor Unite pentru persoanele cu handicap și în acest context am putea lucra și noi. Uniunea Europeană poate să includă această convenție în legislația sa. Un alt element pe care aș dori să-l subliniez este acela că de multe ori s-a spus că subsidiaritatea, proporționalitatea și insecuritatea legislativă prezintă adică o serie de probleme. Consider că membrii acestei comisii trebuie să știe că atunci când se ajunge la tribunal din cauza noastră de contradicții, cazurile se rezolvă extrem, extrem de prompt Și de asemenea trebuie spus că foarte puține astfel de cazuri ajung în fața tribunalului. Deci da, există un risc de disproporțională și insecuritate legislativă, însă foarte redus. Și spun asta pentru că adeseori se invocă acest argument și este foarte important să știm că nu, situația nu stă tocmai așa, lucrurile nu sunt atât de complicate și nu este nimic ce nu poate fi rezolvat din acest punct de vedere. Aș mai avea și un ultim aspect la care aș dori să mă refer. Aspectul nu a fost menționat astăzi, însă apare din când în când în afirmațiile diferitelor guverne problema crizei economice și a costurilor punerii în aplicare a acestei directive. Când e vorba mai ales de accesul la un spațiu locativ sau la construcții, la clădiri, trebuie să nu scăpăm din vedere contextul în diferitele versiuni care au circulat, mai ales în cea, cel puțin în cea actuală, există niveluri diferite de punere în aplicare și termene limită care sunt extrem de flexibile. Deci să nu scăpăm din vedere acest aspect. Și anume, spre deosebire de ce s-a afirmat de către anumite grupuri că Parlamentul a acceptat contextul propunerii Consiliului cu termenii flexibili, uh, trebuie spus că aceste costuri nu sunt un argument valabil. Nu știu în ce măsură problema costurilor mai este ridicată în Consiliu, însă trebuie să fim extrem de precauți când folosim astfel de argumente în contextul crizei. Problema e următoarea. Dacă acceptăm ideea de non-discriminare și de tratament egal cu costurile economice implicate, trebuie să calculăm și costurile personale și costurile economice ale inegalității și discriminării. Deci, încă o dată, trebuie să avem imaginea de ansamblu. Sunt și probleme de ordin tehnic, problema financiară, mai ales în materie de spațiu locativ. Uh, însă mă bucur să văd că s-au înregistrat ceva progrese. Dacă am înțeles foarte bine ce s-a întâmplat în timpul președinției belgiene și spaniole, de fiecare dată când apăreau dificultăți de ordin tehnic, în a doua lectură la Consiliu, apăreau dificultăți adiționale, se ajungea la o problemă de ordin juridic sau conceptual. Însă, pas cu pas, consider că putem încet, încet să umplem contextul acestei directive. Și aș conclude spunând că acest lucru este dorit de Consiliu și de Parlament și trebuie să transmitem Consiliul următorul Parlament. Trebuie să ducem lucrurile mai departe mai repede, puțin mai repede, pentru că societatea ne cere acest lucru. Sunt oameni care suferă din cauza discriminării și ne cer acest lucru. Și personal consider că o astfel de document ar spori credibilitatea instituțiilor europene, mai ales în acest moment în care credibilitatea noastră este pusă sub semnul întrebării. Aș dori, prin urmare, să fac un apel la adresa Consiliului uh, să avem eventual o dezbatere pentru a analiza lucrurile mai regulat la fiecare șase luni, să zicem, cel puțin o dată la fiecare șase luni sub fiecare președinție. Și de asemenea aș dori să subliniez nevoia ca acest subiect să nu dispară de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Uh, reprezentantul Consiliului, dacă dorește să intervină. Ik ingaan op een aantal vragen en ik vermoed dat nadien dan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 să dorească să vină cu ceva completări, însă eu aș dori să răspund la întrebarea domnului De Jong. Ne-a întrebat cum uh, președinția maghiară va, uh, se va ocupa de problemă. După cum știți, uh, un nou guvern a preluat puterea și sigur că programul lor sau planific planificarea portofoliile minicilor nu sunt încă definitive. Colegii din Ungaria nu au venit cu vești noi în legătură cu acest program. Deci e cam timpuriu să răspundem la această întrebare. În Ungaria încă au loc uh, dezbateri în legătură cu ministrul care uh, se va ocupa de acest uh, domeniu. Recent a fost o dezbatere în legătură cu excepții pentru viața privată și viața de familie. Protecția vieții private ca motiv pentru uh, excepție pentru legile antidiscriminare. Sigur că e foarte greu să instituim excepții pentru fiecare persoană în parte, dar dacă ne uităm la locuințe, dacă vorbim de un spațiu locativ în care uh, bucătăria sau baia sunt folosite în comun, intervine protecția vieții primate și astfel proprietarul poate beneficia de o excepție limitată. Însă dacă un proprietar închiriază un apartament, chiar în propria casă, și trece printr-o agenție sau uh, prin uh, anunțuri în ziare, atunci vorbim de domeniu public și nu se pot uh, permite excepții. Așa trebuie privite problemele. Deci e vorba doar de excepții limitate. Ne-ați întrebat dacă avem impresia dacă se practică sau se acceptă mai multe forme de uh, discriminare decât în alte state membre. Pentru a răspunde la această întrebare, aș spune că nu că orientarea sexuală uh, e mai importantă sau că uh, handicapul fizic reprezintă o problemă mai gravă. Deci nu am o, uh, un răspuns la această întrebare. Deci dacă în anumite state membre se acceptă anumite forme de uh, discriminare, dar avem această convenție pentru combaterea discriminării pentru persoanele cu handicap fizic și trebuie să uh, acordăm atenție, mai ales acestei convenții, pentru că persoanele cu handicap suferă de discriminare tot timpul. Uh, s-a spus uh, de asemenea că riscăm ca bunele practici să se piardă și să se consolideze proastele practici. Noi încercăm tocmai să descriem mai bine aceste uh, Uh, practici uh, negative, să le încadrăm mai bine și să avem mai multă transparență. Deci dacă dorim să acceptăm sau să acordăm anumite excepții, atunci trebuie să știm care este lista lor clară, să știm care sunt motivele și trebuie să dovedim că, într-adevăr, această excepție este justificată și, deci, uh, să obținem mai multă transparență. Există anumite practici în vigoare și care sunt folosite de bănci și companii de asigurări și dorim încă o dată să le uh, descriem cât mai bine, să le încadrăm cât mai bine și dacă se aplică, atunci ele trebuie aplicate în mod, aplicate în mod transparent. Și când spunem transparent, ele trebuie să fie transparente pentru toată lumea. Deci trebuie să obținem această transparență de la bănci și la companiile de asigurări. Mulțumesc. Dorește Comisia să intervină pentru câteva răspunsuri? Mulțumim foarte pe scurt, încă o dată, cu privire la excepții și la această excepție la care se referea domnul De Jong. Propunerea comisiei, dar și avizul extrem de cuprinzător al Parlamentului European, ține cont de faptul că Într-adevăr, avem această cartă a drepturilor fundamentale și că trebuie să ne asigurăm că propunerea respectă această cartă. Și problema dreptului la viața privată este, într-adevăr, o problemă importantă. Deci, așa cum a spus și președinția, considerăm că trebuie să uh, vedem, uh, să, să avem o reflexie cu privire la drepturile fundamentale și cred că uh, echilibrul din propunere este corect. Comisia nu poate să accepte uh, Uh, o propunere în care acest echilibru nu este respectat. În ce privește diversele motive sau motivații, Comisia e foarte fermă în legătură cu faptul că trebuie să menținem împreună această uh, propunere. Să spunem că un motiv ar fi mai temeiat decât uh, altele. Deci cred că din motive de securitate juridică, știm și că și Consiliul acordă mare importanță securității juridice și și din motive de implementare practică, dorim să menținem o singură directivă, să nu avem o nouă ierarhizare și dacă uh, se pune întrebarea dacă anumite motive sunt mai temeiate decât altele, nu am constatat o astfel de tendință. Am uh, văzut doar că problema limitelor de vârstă uh, există mai ales în domeniul securității sociale, în afara pieței muncii. Și deci uh, trebuie să examinăm acest aspect când vom uh, primi textul final al directivei. Vom avea și problema accesibilității. Domnul Romeva a menționat Convenția ONU pentru persoanele cu handicap și trebuie să vedem cum reușim în practic Uh, să abordăm și această problemă a accesului. Sigur că perioada de implementare e foarte importantă, s-ar putea să apară costuri suplimentare, dar e important să avem o singură directivă. Mulțumesc. Sofie Infeld, foarte, foarte pe scurt, dacă se poate. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar 30 de secunde. Aș dori să fac o clarificare pentru președinția belgiană. Nu mă refeream la excepțiile făcute de către bănci, companii sau asigurători. Mă refeream la excepțiile, la excepții pe care statele membre încearcă să și le uh, creeze pentru domenii în care consideră că nu trebuie să uh, protejeze drepturile cetățenilor. Aceste excepții mă îngrijorează pe mine. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Cheirum directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, pentru prezentarea în legătură cu acest raport. Thank you very much. Uh, mulțumesc uh, foarte mult. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, deci uh, foarte pe scurt aș dori să fac o prezentare preliminară. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitația pe care mi-ați acordat-o pentru a vă prezenta noul raport al agenției noastre referitor la homofobie, transfobie și discriminare și tratamentul egal. Acest raport e primul raport pe care agenția noastră l-a întocmit. Am putea spune că e o analiză uh, de uh, curent și pe viitor vom uh, avea multe astfel de rapoarte pe diverse zone pe care noi ne axăm activitatea. Um, și astfel, un astfel de raport uh, va încerca să identifice regimul juridic, uh, situația sociologică la fața locului și așa mai departe. Și sigur că toate aceste aspecte sunt foarte importante din mai multe motive, pentru că ne informează în legătură cu situația, de fapt. Uh, trebuie să vedem, uh, atunci când identificăm noi tendințe, să vedem care este plus valoarea pe care o putem aduce noi și sperăm că intervenția noastră poate avea influență asupra situației de la fața locului sau dacă uh, lipsa intervenției poate avea un impact. Și ce funcționează și ce nu funcționează. E un prim astfel de raport. Și foarte pe scurt aș dori să spun că în raport constatăm că există anumite evoluții în anumite domenii. Legile sunt îmbunătățite, legislația e îmbunătățită, uh, se elimină anumite tendințe din trecut și am putea spune că acest prim raport a fost lansat în 2008 uh, în cadrul comisiei dumneavoastră. De fapt, uh, Uh, data inițială e 2007 și mandatul uh, se uh, merge până în vara lui 2010. Deci acoperim 2-3 ani. Trebuie să sar anumite aliniate din prezentare, îmi cer scuze. Dacă ne uităm la această chestiune a violenței uh, și uh, victimizarea uh, lesbienelor, a homosexualilor, a transexualilor și a bisexualilor, mai ales în legătură cu transsexualii care fac obiectul um, atacurilor fizice și verbale. 21 de state membre um, cu unul mai mult decât raportul precedent condamnă astfel de atentate. Doar 11 state membre uh, consideră homofobia, transfobia și discriminarea ca circumstanțe agravante. Doi noi state au fost uh, adăugate la această lipsă. În, uh, în ce privește punctele bune, Scoția a devenit prima jurisdicție europeană care a inclus pro protecție pentru persoanele transexuale în codul penal. Un alt domeniu foarte important pentru dezbaterea actuală îl reprezintă punerea în aplicare a principiului tratamentului egal în statele membre. Și în acest sens, considerăm că situația, evoluția este pozitivă. 18 state membre ale Uniunii Europene interzic uh, discriminarea pe baza orientării sexuale în domenii care depășesc uh, ocuparea, de exemplu accesul la bunuri și la servicii, așa cum s-a spus înainte de la 16 state membre în urmă cu 3 ani am ajuns la 18 și 20 de state membre, înainte era vorba de 18, deci încă două state în plus, au aceste organisme naționale de egalitate în baza uh, directivei, care acoperă acum și orientarea sexuală și discriminarea la locul de muncă. Și merg chiar uh, dincolo de uh, această sferă. O altă evoluție pozitivă în ce privește tratamentul legal în domeniul libertății de mișcare și ale unificării familiale. Trei state membre ale Uniunii Europene, în mod explicit și uh, considerăm o tendință radicală, deci în mod explicit în, uh, stipulează în legislație că căsătoriile uh, nu vizează doar uh, cuplurile de acest sex, îmi cer scuze, vizează doar căsătoriile între persoane de acest sex. În multe uh, state membre, persoanele sunt obligate să meargă în alt stat pentru a se căsători persoanele de același sex. Dar uh, constatăm că există legislație explicită în acest sens, ceea ce înseamnă că cetățenii europeni nu pot să se uh, bucure de dreptul la libertatea de uh, mișcare și deci nu pot să uh, practice reunificarea familială indiferent de orientarea sexuală. Și cred că e remarcabil să constatăm că avem aceste trei state membre care au considerat că e necesar să facă această referire explicită în legislație în acest termen, pentru că aș spune că tendința generală pe care am constatat-o e o tendință progresistă, în care patru noi state membre din 2007 încoace au adoptat uh, legislație în ce privește căsătoria între persoane de același sex și trei state membre au adoptat legi în ce privește uh, parteneriatul civil. Deci, uh, dacă am spune că trebuie să uh, detectăm o tendință, constatăm că se recunosc căsătoriile între persoanele de același sex sau pactele sociale. Dar trei state membre, așa cum am spus, merg în direcția opusă. Deci, multe dintre evoluțiile negative pe care am încercat să le sintetizez dincolo de cele pozitive, care sunt în orice caz mai uh, numeroase, aceste tendințe negative provin din această uh, atitudine intolerantă și sistematică pe care am detectat-o și pe care o vom aprofunda în uh, următorul raport sociologic. Acum am uh, analizat doar regimul juridic și ar trebui să vedem cum această tendință se reflectă și în evoluțiile sociologice. Însă, deocamdată, cred că putem trage concluzia că există tendințe profund homofobe în multe uh, state membre. Și tot din studiile noastre am ajuns la concluzia că uh, sectorul învățământului, al educației, mai ales în uh, ciclul primar și secundar, sunt foarte importante pentru a combate aceste tendințe negative. Știu că aș fi putut să vă spun mult mai multe Uh, nu prea mai avem timp la dispoziție, vă invit însă să citiți acest raport pentru că conține foarte multe date, foarte multe grafice în care puteți uh, urmări aceste uh, evoluții pe stat membru sau în termen general la nivelul Uniunii Europene și sperăm că această contribuție își va stimula o aprofundare și o evoluție înspre această directivă orizontală foarte necesară când uh, discutăm cu statele membre, e foarte greu să le explicăm de ce avem această hierarhie uh, pe motive de discriminare. Și sper că președințiile următoare vor uh, putea să renunțe la această ierarhie și la această discrepanță în Uniunea Europeană. Mulțumesc, mulțumim domnule Kerum. Mă bucur de faptul că v-ați respectat timpul alocat Doamna Intveld dorea să adauge ceva. Nu o să organizăm o dezbatere pentru că nu avem suficient timp la dispoziție. Nu putem avea o dezbatere pentru că nu mai avem timp, dar dacă dorești să adaugi ceva, te rog. Uh, Doamna Boscur, dacă nu mă înșel, doreați să spuneți ceva. Ja, ik ben wel een beetje even de war, want is er niet de mogelijkheid om debat... Doamnă președinte, iată, iată că mă derută puțin acest fapt. Nu putem adresa întrebări, ba da, însă adresați o întrebare foarte scurtă. Nu avem timp de dezbatere pentru că ne presează timpul. Oricum, mi se pare că este foarte păcat că se întâmplă asta. La urmă urmei, domnul director a venit aici pentru a-și prezenta opinia și ar fi foarte indicat să discutăm, pentru că altfel nu face sens acest punct. Oricum, vreau să știu uh, cum arată situația în statele candidate, pentru că am discutat despre situația din cele 27 de state membre, dar ce se întâmplă în statele care vor adera? Uh, ați analizat situația din acestea și dacă da, cum arată aceasta? Uh, în al doilea rând, într-un număr de state membre se creează condiții foarte dificile și există tendințe homofobe. Ce se întâmplă cu înregistrarea crimelor bazate pe ură în uh, acele state membre? Ce se întâmplă cu infracțiunile comise în acest sens? Ați tratat acest subiect și dacă da, ce date aveți? Mulțumesc, spune președinta. Sofie, ar fi corect să adresezi și tu o întrebare. Bine, apreciez uh, ceea ce ai făcut. Domnul De Jong. Foarte pe scurt, pentru că suntem presați de timp. Doresc să-i mulțumesc uh, lui Martin Karam pentru faptul că a elaborat acest raport. Am o întrebare care ar trebui adresată la, comisiu, la comisie. Am uh, avut o dezbatere cu doamna comisar Reding la plenară exact pe acest subiect. Discutam despre faptul că unele state membre par să excludă căsniciile de același sex din legislația națională. Mărturisesc că la acea dată doamna comisar Reding părea să sugereze că uh, s-ar contraveni um, ar, aceste chestiuni ar contraveni directive privind libertatea de mișcare a cetățenilor. O să știu dacă este corect. Pentru că, de fapt, noi așteptăm în continuare răspunsul, doamne comisar, răspunsul înscris, pentru a spune exact ce se întâmplă în statele în care a fost introdusă această legislație explicită împotriva căsnicilor același sex. Domnul Kerum, aveți cuvântul. Mulțumesc. în ceea ce privește țările candidate. Deocamdată nu am putut face studii în aceste state, dar iată că din această vară Croația are statut de observator la agenția noastră, ceea ce înseamnă că uh, putem să ne organizăm studiile și în Croația acum. Să sperăm că de la anul va fi și Macedonia aceeași situație. Turcia, deocamdată, știm că va uh, căpăta acest statut mai târziu. Cel puțin știm acum că Croația va participa la studii pe viitor. Dar, deocamdată, nu avem date statistice concrete. Sunt însă de acord cu dumneavoastră că este important să analizăm situația și din aceste state. În ceea ce privește înregistrarea infracțiunilor, uh, mărturisesc că analizăm diferite metode de a colecta datele în ceea ce privește modul în care se tratată orientarea sexuală și așa mai departe. Aș dori, dacă se poate, să abordez acest subiect mai târziu. în ceea ce vește libertatea de mișcare și reîntregirea familiei. În fostele noastre rapoarte, precum și în prezentul raport, am discutat despre libertatea de mișcare și despre directiva pe acest subiect. Însă prefer să o las pe doamna comisar să facă analiza juridică, așteptând așadar răspunsul domniei sale, în primul rând. Președinta, mulțumesc, domnule Chirum. Închidem acest punct de pe ordinea de zi. Înainte de a trece la punctul 13, vă anunț de, propunere, de propunerea de a numi pe următorii raportori din partea coordonatorilor. Doamna Hautal, în ceea ce privește raportul anual privind uh, implementarea regulamentului 1049, domnul Busutil pe descărcare bugetară pentru agențiile europene și pentru comisie și doamna Intveld pentru acordul UE-Canada Canada în ceea ce privește registrele numelor de pasageri. Trecem la următorul punct de pe ordine de zi, instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale, o versiune reformată. Se referă la un document din pachetul pentru azil. În cele ce urmează avem o dezbatere pe proiectul de raport. Avem o propunere prezentată de Comisia Europeană pe 11 octombrie 2010, care va fi analizată astăzi. Raportor este doamna Monica Macovei. În primul rând, dau cuvântul doamnei Macovei pentru prezentarea proiectului de raport, după care vom avea o dezbatere. Aveți cuvântul. Um, thank you, Chair. Um, dear colleagues, as the Chair indicated... Mulțumesc, dragi colegi. După cum a spus doamna președintă, avem o propunere amendată pentru regulamentul Eurodac depusă de comisie pe 11 octombrie 2010. A, iată a treia propunere a, din septembrie, din, din 2008 încoace. Această propunere depusă în octombrie 2010 se referă la acțiunile în scopul aplicării legii, acțiuni prezentate în propunerea din 2009, uh, din septembrie, și ține cont și de rezoluția Parlamentului European din mai 2010, 2009, precum și de discuțiile ce s-au purtat la Consiliu. De asemenea, introduce două elemente noi. La articolul 18, paragraful 4, introduce nevoia verificării uh, rezultatelor automate în ceea ce privește căutările de amprente digitale de către un expert, iar articolul 24, paragraful 1, se referă la condițiile impuse pentru a permite sub Convenția de la Dublin Comisiei de a include informații pentru Euro, privind Eurodac uh, pentru, uh, pentru documentul pregătit uh, în scopul prezentării acestui regulament. În documentul transmis săptămâna trecută propun următoarele lucruri. După analizarea uh, documentului din februarie 2009 a uh, agenției competente și după analizarea raportelor din 2009 și 2007, propun o serie de amendamente ce pot fi incluse în două categorii. Odată mă refer la amendamentele tehnice, precum uh, alinierea la prevederile tratatului la Lisabona, referire la versiunea reformată privind directiva calificărilor și adaptarea uh, Uh, referințelor interne în text. De asemenea, al doilea set de amendamente se referă la clarificările ce trebuie aduse textului. Vă dau un exemplu. Înlocuirea uh, la articolul 4 a termenului tehnologie cu tehnică și la articolul 4.4 uh, ne referim la rolul comisiei în timpul perioadei de tranziție. La fel se, fac, se aduc adăugiri în ceea ce privește statisticile și dreptul la mm, informații, la date. Aștept cu nerăbdare raportul colegilor în ceea ce vește propunerea și proiectul de raport. Țin să mulțumesc raportorilor din umbră pentru prima rundă de discuții purtată în octombrie pe marginea acestui text. Înainte de a ajunge la final, aș dori să fac câteva comentarii în ceea ce privește posibilitatea ca statele membre și autoritățile de uh, implementare a legii, precum și Europol, să acceseze baza de date Eurodat pentru prevenire, uh, anchetă și uh, tratarea cazurilor uh, infracționale și cazurilor teroriste. Potrivit unei comunicări din septembrie 2009, care nu este inclusă în propunerea uh, actuală, se poate face acest lucru. O astfel de posibilitate este admisibilă numai dacă compararea bazelor de date uh, pentru amprentele digitale sub consili decizia Consiliului 615 din 2008, decizia Prüm, are rezultate negative și trebuie să se meargă mai departe. Acest acces este posibil doar în scopul prevenirii, detectării, anchetării infracțiunilor teroriste sau altor infracțiuni penale grave în cazuri concrete. De asemenea, trebuie să existe motive serioase de a considera că datele Eurodac vor contribui la prevenirea, detectarea, anchetarea unor infracțiuni de acest gen. De asemenea, um, odată ce se accesează baza de date Eurodac, se oferă și informații suplimentare pe lângă cele ale amprentelor digitale și cred că știți despre ce este vorba. De asemenea, după de asemenea, informațiile acestea nu sunt tratate în uh, regulamentul Consiliului, ci sunt tratate în instrumente deja existente. Mă refer la decizia Prüm și decizia cadru a Consiliului privind simplificarea schimbului de informații și a schimbului de informații secrete între autoritățile statelor membre, precum și asistența reciprocă, asistența juridică reciprocă. Am dorit să subliniez aceste aspecte. Pentru că, încă o dată, aceste aspecte ce țin de implementarea legii nu sunt tratate în propunerea de față. Dar știu că statele membre la Consiliu au decis în mod unanim să prevadă un asemenea acces garantat în decizia de acum. Am înțeles că Comisia a exclus această posibilitate din uh, versiunea amendată, dorind să avanseze cu dosarul pentru azil și să creeze, um, să creeze Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni. Consider că această posibilitate trebuie explorată pe mai departe. Dacă doresc, dacă colegii mei doresc să intre, să se intre în detaliu, atunci mă voi referi și la regulamentele existente în ceea ce privește implementarea legii la nivel tehnic. Așadar, sunt dispusă să merg în detaliu. Aș dori să mă refer acum la procedură. Termenul de, preda, de, preda, de depunere a amendamentelor 9 decembrie dar aș dori să anunț și o a doua reuniune cu raportorii din umbră, pe care sunt dispusă să o organizez pentru a dezbate amendamentele. Votul de orientare ar putea avea loc în timpul reuniunii libe din uh, ianuarie, din 25-26. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Macovei. Consiliul și Comisia doresc să intervină. Domnul Sende Decker. Dank u wel, dank u wel om uh, ons hier het woord te geven in naam van de Raad. En dank aan mevrouw Macovei voor de presentatie van het ontwerp. Mulțumesc, doamna Macovei, pentru această prezentare. Mulțumesc pentru prezentarea prezentului proiect de raport. Se confirmă ceea ce s-a vehiculat și la Consiliu și anume că negocierile ce au avut loc până acum au fost uh, luate în calcul. Consiliul este de părere că la nivel tehnic mai trebuie discutat foarte puțin, de fapt. Avem doar câteva mici adaptări care sunt necesare pe aici, pe acolo, pentru că baza de lucru este foarte bună. Un element foarte important la care a făcut referire și doamna Macovei este acela al accesului. Discutăm uh, despre acele autorități, acele oficii care trebuie să aibă accesul garantat. Statele membre și-au manifestat uh, dezamăgirea pentru faptul că nu s-a făcut o propunere privind accesul serviciilor de implementare a legii. Dar uh, Țin să subliniez faptul că Comisia în trecut avea prerogativul de a face acest lucru. De data aceasta nu mai poate să facă asta. A subliniat faptul că pe viitor va ține cont de acest aspect dacă Consiliul consideră că este necesar. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Comisia dorește să intervină? Yes. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. N-am să mai repet repet calendarul deja prezentat de doamna Macovei. Știți că deja e a treia propunere de, din partea Comisiei. Prima a fost adoptată pe, pe, adoptată pe 11 octombrie, tocmai în ideea de a ajuta președinția belgiană să ducă mai departe pachetul legislativ privind azilul de azil și pentru a se ajunge la un acord rapid care să permită crearea agenției la începutul lui 2012. Această propunere păstrează toate obiectivele formulate în prima propunere, și anume asigurarea unei utilizări mai eficiente a bazei de datelor, simplificarea punei în aplicare a regulamentului Dublin, pe protecție mai bună a datelor cu caracter personal și administrarea mai bună a Eurodacului de către viitoarea agenție informatizată IT. Această propunere conține și rezultatul negocierilor avute în cadrul Consiliului și ia în considerare prima rezoluție legislativă formulată de Parlamentul European. În ceea ce privește elementele noi aduse de această propunere, se, s-au introdus o serie de elemente care să permită includerea de informații într-o, într broșură care să informeze pe solicitanții de azil despre drepturile pe care le au în conformitate cu noile uh, elemente aduse de Convenția Dublin, de exemplu. De asemenea, se clarifică și contribuția acestor experți în amprente digitale. Contribuția lor era prezentată mai detaliat în preambulul uh, regulamentului actual, însă acum se clarifică mai bine în textul propriu-zis al regulamentului. În plus, întrucât uh, nu se mai pune problema accesului din partea agențiilor răspunzătoare de punere în aplicare a legii, elementele respective au fost eliminate din text. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția unui subiect care ar putea fi important în negocierile viitoare, un aspect asupra căruia colegislatorii trebuie să ajungă la un acord, și anume perioada de stocare a datelor din categoria a doua, date privind intrările cu caracter neregulat persoanele care sunt reținute în legătură cu trecerea frauduloasă a frontierelor externe. După cum vă aduceți aminte, în conformitate cu regulamentul existent, datele respective se păstrează timp de 2 ani, însă încă de la prima propunere a Comisiei și și în prezent, Comisia a insistat să reducă această perioadă la un an, Asta pentru a asigura coerența cu regulamentul Dublin și cu scopul acestuia există o divergență de păreri între EDPS și Parlamentul European pe de o parte și Consiliul pe de cealaltă parte. Revenind la problema aplicării legii și a accesului autorităților responsabile de aplicare a legii, anumite state membre doresc să reintroducă aceste elemente în propunerea Eurodac. Eh, de exemplu, domnul comisar Malmström a vorbit în acest sens la ultimul Consiliu pentru Justiție și Afaceri Interne. Uh, însă se preconizează realizarea acestui lucru într-o abordare holistică a întregului pachet legislativ privind azilul și cu, și cu presupunerea că se va găsi o soluție și la problema celor care trec fraudul în frontieră. Vă mulțumesc. Deschid acum dezbaterea. Am deja o listă. Domnul Moraes e primul. Mulțumesc, Kinga. Cred că tema dominantă a întâlnirii raportorilor din umbră cu doamna Macovei, puțin pentru grupul nostru, a fost accesul uh, agențiilor răspunzătoare de implementare a legii la această bază de date. Dacă s-a renunțat la asta, procesul se accelerează într-adevăr. Uh, și în al doilea rând, avem posibilitatea să putem sprijini o serie de amendamente de ordin tehnic propuse de doamna Macovei. Propunerea este una modificată, așa că avem de gând doar să modificăm uh, doar aspectele propuse pentru acest lucru de comisie și spun că în acest sens am colaborat foarte bine cu doamna Macovei și sperăm că vom continua să păstrăm aceeași abordare extrem de rezonabilă pentru grupul nostru. Principalul obstacol a fost deja eliminat de către comisie și acest lucru ne bucură foarte, foarte mult. Consider că președinția belgiană progresează pe cât de repede este posibil cu acest pachet legislativ. Doamna Mabel? Vă mulțumesc, doamnă președintă raportarea noastră din umbră nu a putut să fie prezentă aici, am să vorbesc eu în numele ei, însă ceea ce dorea să spună este extrem de similar cu opinia grupului ALDE. Sprijinim raportul doamnei Macovei și apreciem faptul că o serie dintre comentariile făcute de EADP-uri cu privire la standardele îmbunătățite se regăsesc în raportul domniei sale. De asemenea, sprijinim faptul că, în forma actuală, raportul reflectă eliminarea de către Comisie a posibilității oferite autorităților din statele membre să aibă acces la această bază de date. Totuși, dacă ascultăm spusele raportoare și spusele reprezentantului Consiliului, uh, Trebuie să subliniem că, bine, deși probabil vom avansa ușor cu acest raport, ne preocupă acea portiță lăsată uh, pentru o posibilitate de a modifica aceste elemente în viitor. Reprezentantul Consiliului tocmai ne-a spus că doresc practic să permită autorităților din statele membre accesul la această bază de date. Uh, și noi ne opunem ferm acestui lucru. Dorim să transmitem clar acest mesaj Consiliului, președinției belgiene și președinției maghiare dintr-o serie de motive. Consider că în ultimele săptămâni toți dintre noi am primit diferite avertismente din partea uh, autorităților de protejare a datelor și a societății civile care s-au exprimat împotriva acestui propuneri, tocmai din cauza faptului că acest acces al autorităților la baza de date ar schimba scopul original al acesteia. Ar fi o încălcare serioasă a dreptului la protejarea datelor personale și private, pentru că autoritățile ar putea să obțină elemente biografice suplimentare pe lângă amprentele digitale. Asta reiese din propriul studiu de impact efectuat de comisie în 2009. De asemenea, vor fi și costuri suplimentare atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național, ca urmare a noilor funcțiuni ale Eurodac. De aceea sperăm că cei de la Consiliu nu se gândesc serios să se angajeze cu o astfel de măsură costisitoare a cărei plus valoare este îndoielnică și categoric nu rămâne în consonanță cu scopul original al acestei agenții. De aceea sperăm că acea portiță pe care am menționat-o anterior va fi închisă. Mulțumim, domnule Renate Weber, domnul De Jong. Vă mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să spun că uneori sunt surprins de lipsa de simț istoric din anumite state membre, pentru că dacă ne uităm în arhive la ce ne spunea pe vremuri Convenția de la Dublin, sau care era ideea originală atunci, ideea era să comparăm amprentele digitale pentru a se decide care stat este responsabil în materie de o solicitare de azil sau alta. Dar niciodată în întreaga istorie acestui demers nu s-a spus că aceste date vor fi folosite pentru a combate terorismul sau infracționalitatea. Deci, Consiliul ar comite o nedreptate istorică. Am schimba obiectul și scopul unui instrument dacă am oferi agențiilor din statele membre acces la aceste informații prin amprentele digitale. Problema este într-adevăr serioasă, însă sunt foarte, foarte ușurat și felicit Comisia pentru că au prezentat o propunere care nu mai prevede acest acces, însă aud că la Consiliu se discută reintroducerea acestui element. Nu, ar fi un mesaj complet eronat și ne-ar crea o problemă și pe plan juridic cu instrumentul în ansamblul său. Pe de altă parte, sunt de acord cu ideea Comisiei de a păstra acest pachet legislativ privind azilul. Și o ultimă observație, în ceea ce privește raportul propriu-zis, îi mulțumim doamnei Macovei pentru amendamentele de ordin tehnic și pentru, și pentru restul amendamentelor formulate. Vom avea, evident, discuții extrem de fructoase pe marginea acestora. Totuși, observ că în raportul doamnei Macovei, trimiterea la accesul, acest, la accesul um, autorităților din statele membre este menționat și aș fi preferat să mai așteptăm înainte de a introduce acest element. I also would like to... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamnei raportor și raportorilor din numără, pentru abordarea constructivă pe care am avut-o până acum. Aș dori să menționez un singur fapt, respectiv cu sprijin de doamna Weber cu privire la accesul pentru autoritățile responsabile de respectarea legii. Ă, Parlamentul a criticat foarte mult până în prezent ă, acest aspect și au fost aduse foarte multe argumente. S-a spus de ce noi considerăm că această propunere uh, nu e proporționată. Nu considerăm să redeschidem această bază de date uh, accesul pentru autoritățile responsabile de uh, respectarea legii. Mă bucur de faptul că Consiliul și Comisia au ajuns la o poziție comună, dar am auzit că în Consiliu, în mod unanim, există un sprijin pentru a deschide acest acces. Noi am dorit să avem o dezbatere cu Consiliul pe această temă și cred că ar fi crucial să obținem și o poziție a Parlamentului pe această temă. Din nou. Mulțumesc, Monica. Uh, thank you. So it's, it's... Mulțumesc din ce au spus uh, Consiliul și Comisia, reiese foarte clar că continuăm cu propunerea actuală și, cel puțin, asta am înțeles eu, în legătură cu propunerea Consiliului de a avea prevederi referitoare la uh, accesul uh, pentru respectarea legii. Și dacă am înțeles eu bine, în legătură cu celelalte amendamente, lucrurile sunt clare și, în mod mic, vom uh, continua să cooperăm. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții și dacă sunteți de acord cu calendarul, e foarte bine și la a doua reuniune vom putea discuta și această trimitere la uh, accesul pentru autoritățile de respectare a legii. Mulțumim, Monica! cum doamna comisar uh, Malmström va participa la reuniunea noastră, v-aș propune să începem punctul 16 de pe ordinea de zi, să ascultăm prezentarea legată de strategia de securitate internă în acțiune și să revenim la punctele 14 și 15, acordul Uniunii Europeană Uh, și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă șevere. Nu știu dacă domnul Enciu și doamna Macovei sunt de acord cu această schimbare pe urmă de zi. Deci să o invităm pe doamna comisar în sală și apoi să continuăm cu aceste două puncte. Sunteți de acord? Foarte bine. I'm very happy to E o plăcere să urăm bun venit printre noi, doamnei comisar Malmström, care urmează să ne prezinte comunicarea cu privire la strategia de securitate internă în acțiune a Uniunii Europene, uh, un pas spre o strategie de securitate care a fost lansată luni aș dori să spun că Comisia noastră va întocmi un raport din proprie inițiativă cu privire la strategia de securitate internă în acțiune, pentru care uh, doamna Borsellino a fost numită raportor. Deci, mulțumim pentru disponibilitate, doamnă comisar, și vă dau cuvântul. Thank you very much, honorable. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați deputați, o plăcere să particip la reuniunea de astăzi. Ne-am întâlnit săptămâna trecută pentru uh, mai multe teme de pe ordinea noastră de zi comună, dar astăzi voi vorbi despre strategia internă de securitate și aș dori să mulțumesc secretariatului și președinției pentru faptul că uh, ne-au inclus în uh, agenda lor de priorități, pentru că astfel pot să fac această prezentare la Parlament înainte uh, de prezentarea de la Consiliu de joi. Întotdeauna e mai bine așa. Așa cum ați spus, această Uh, propunerea a fost adoptată de comisie săptămâna trecută și vizează ambiția noastră comună de a aborda securitatea în mod mai global, mai holistic, având în vedere și noile instrumente pe care le uh, avem în uh, urma aplicării tratatului de la Lisabona mulți dintre noi s-au simțit puțin frustrați datorită faptului că securitatea a avut uh, o uh, abordare fărâmițată. Ne-am axat doar pe un uh, aspect la un moment dat și nu am avut o abordare globală integrată. Această strategie de securitate vizează schimbarea abordării pe această temă și deci vizează o, o abordare mai integrată pentru a aborda aceste provocări în mod unit. Avem cinci domenii cărora acordăm atenție specială socială. Sigur că securitatea e mai ales de competența statelor membre, dar putem face foarte multe la nivel european pentru a veni cu valoare adăugată și pentru a ne pregăti mai bine. E vorba de criminalitate organizată, terorism, criminalitate uh, terorism, um, cibernetică, uh, protecția frontierelor și reziliență la criză și uh, acestea vor fi aplicate în următorii patru ani și sperăm să sporească securitatea cetățenilor, a mediului de afaceri și a societății civile în general în Europa. Foarte pe scurt, doamnă președinte, pentru că știu că aveți ordine dezincărcată, uh, pornind cu criminalitatea organizată. Știm că infracționalitatea uh, minoră, de exemplu, uh, jafurile de buzunar, uh, atacarea uh, mașinilor și așa mai departe, se face de către rețele organizate care uh, astfel uh, sporesc vulnerabilitatea cetățenilor. Am dorit ca agențiile de respectare a legii să uh, destrame aceste uh, rețele la nivel transfrontalier și scopul acestor Uh, acestei acțiuni e să atacăm aceste rețele organizate în punctul lor cel mai vulnerabil. Trebuie să vedem ce s-a făcut la nivelul statelor membre și să venim cu noi propuneri. Cum să ne asigurăm că banii proveniți din aceste activități ilicite nu intre în uh, uh sistemul de corupție sau în uh, economia legală. Deci cum putem evalua, cum putem uh, confisca aceste active, acești bani și cum putem combate spălarea banilor și corupția. E o sugestie foarte importantă care va uh, interveni probabil ulterior în primăvara viitoare. În ce privește lupta împotriva terorismului, din păcate știm că 300 de atentate terorisme, teroriste au fost uh, citate de Europol. Uh, ele sunt tot mai sofisticate, așa cum am constatat și săptămâna trecută, de exemplu, când aceste uh, vase dinspre, sau încărcături dinspre Yemen spre Europa au fost identificate. Știm că și uh, cetățenii din statele membre simt că sunt tot mai izolați uh, de societate și uh, sunt victime ale violenței. Deci trebuie să abordăm această uh, chestiune în mod global. Nu putem uh, aborda uh, lucrurile doar din punct de vedere legislativ, ci trebuie să punem accentul pe prevenire. De asemenea, dorim să obținem mai multă transparență în ce, transparență în ce privește politica de securitate și dorim să înființăm această platformă pentru metodele de antiradicalizare. Știu că la nivel comunitar se încearcă identificarea uh, indivizilor, persoanelor care pot cădea victima acestor uh, discursuri de propagandă și să vedem cum putem învăța din schimbul de bune practici și uh, din schimbul de uh, cele mai bune metode. Uh, știți că anul viitor vom veni cu o propunere în legătură cu uh, extragerea datelor TFTP pe sol european pe care vom, vom prezenta. În ce privește Uh, criminalitatea terori, um, cibernetică. Știm cu toții că nu trebuie să ai o armă pentru a ataca oamenii sau nu trebuie să, de, să, să uh, explodeze o centrală nucleară. Știm că uh, multor cetățeni s-a furat identitatea și, din păcate, e un fenomen uh, tot mai uh, des întâlnit. Infractor, infractorii prin intermediul uh, internetului uh, fură tot mai mulți bani din conturile noastre și trebuie să abordăm această, această problemă încercăm să creăm un uh, centru în care să existe echipe uh, de urgență la nivel informatic, pentru că unele statele membre sunt mai bine pregătite, altele mai puțin, deci trebuie să, iarăși, să schimbăm bune practici și să ne consolidăm uh, poziția comună tocmai pentru a face față acestor atacuri cibernetice din viitor care vor exista fără îndoială. Am încercat și să condamnăm așa numitele botneturi. În ce privește Uh, cooperarea. Cooperarea în spațiul Schengen este un exemplu de cooperare la nivel european, dar încercăm să uh, stimulăm și solidaritatea internă pentru a ne asigura că această cooperare funcționează optim. Deci, um, ofițerii vamali, uh, autoritățile vamale trebuie să coopereze cel mai bine la granițele Uniunii Europene exterioare pentru a combate traficul de carne vie, traficul de bunuri ilegale, pentru a combate aceste activități. Anul viitor, voi veni cu o propunere privind Eurosor, sistemul de supraveghere a frontierelor externe și o propunere cu privire la combaterea traficului de uh, bunuri, pentru a avea o mai bună cooperare în comun. În ce privește crizele și prevenirea dezastrelor, luna trecută am, uh, am uh, avut tot felul de catastrofe Anul, în, an, în acest an am avut tot felul de catastrofe naturale sau de origine umană, uh, vulcanul din uh, Islanda, uh, noroiul din Ungaria, incendiile de pădure din Madeira. Sunt domenii care necesită reacții diferite. Nu putem să abordăm aceste lucruri doar din perspectiva economică, financiară sau a securității transporturilor. Trebuie să avem o abordare globală. Trebuie să avem un sistem european de gestiune a crizei, avem clauza de solidaritate în tratatul de la Lisabona și uh, trebuie să dezvoltăm o evaluare a riscului prin uh, rapoarte în comun în situație de criză, astfel încât să avem o capacitate europeană de reacție la criză. Iată care sunt uh, propunerile care figurează în strategia noastră. Sigur că cooperăm și cu alți comisari în acest domeniu, E un proces care a preluat și contribuțiile dumneavoastră ale statelor membre, ale ONG-urilor care sunt active în acest domeniu. Și, din câte am înțeles, doamna Borsellino va redacta un raport din proprie inițiativă. Uh, e o idee excelentă și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră, doamnă, pentru că, într-adevăr, trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Nu ne-am dorit să avem doar o nouă strategie sau încă un document uh, din partea Comisiei Europene, pentru că, într-adevăr, în domeniul securității există tot felul de provocări, trebuie să cooperăm împreună pentru a le preîntâmpina și, dacă apar, să venim cu o reacție adecvată și să consolidăm după aceea și să reparăm uh, pagubele. Comisia va monitoriza și va evalua progresul. Vom avea un raport anual cu recomandări pentru acțiuni ulterioare, iar acest raport ar putea fi o ocazie excelentă pentru a discuta cu dumneavoastră și cu Consiliul problemele legate de securitate. Iată cum arată strategia noastră de securitate internă pentru îmbunătățirea uh, securității în următorii ani. Uh, sperăm să avem un parteneriat strâns cu dumneavoastră și cu Consiliul și să cooperăm și pentru implementarea viitoare. Iată doamnă președintă, o prezentare succisă a unui document uh, foarte voluminos, dar uh, speram, am dorit să vă fac această prezentare uh, preliminară acum și ulterior, vom, uh, cu ocazia raportului, vom aprofunda toate aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumim de faptul că, în primul rând, ați găsit timp uh, pentru comisia noastră. Foarte mulți colegi s-au înscris la cuvânt. Însă, în primul rând, Aș dori să dau cuvântul doamnei Borsellino, doamnă raportor. Vi chiedo scusa, non so se sentirete la mia voce, sono quasi com- cer, o să-mi cer scuze, nu știu uh, cum o să mă pot exprima, pentru că sunt foarte răgușită. Oricum, vă mulțumesc, vă mulțumesc mult, doamnă comisar, pentru faptul că uh, ați venit la Comisia noastră parlamentară pentru a ne prezenta noua dumneavoastră strategie. Este vorba despre un prim schimb de opinii cu Parlamentul și Parlamentul, desigur, intenționează să își aducă aportul la această strategie privind combaterea criminalității, a terorismului și așa mai departe. Ca metodă ar fi foarte indicat să depășim ceea ce stipulează strategia. Trebuie să vedem cum arată situația la ora actuală, care sunt uh, pericolele reale, pentru că trei din cinci europeni se, își fac griji în ceea ce privește securitatea. În acest context avem nevoie de un cadru pentru a evalua corect toate pericolele, să ținem cont de modul în care spălarea banilor, criminalitatea organizată, terorismul acționează și să vedem ce instrumente există deja la nivel european pentru combatere. Așadar, trebuie să vedem care este starea lucrurilor, în primul rând, pentru că mai apoi uh, să vedem cum putem colabora, de exemplu, cu Frontex. Putem implica diferite instrumente în această strategie, putem implementa, implementa societatea civilă, judecătorii, parlamente naționale și pe toți cei care, care uh, la nivel local combat criminalitatea organiza organizată. Există bune practici naționale care s-au soldat cu succes și care trebuie diseminate la nivel european. Odată ce avem aceste date, odată ce am parcurs acești pași, trebuie să vedem ce ne mai lipsește și cum putem să ne eficientizăm în eforturile noastre de a combate criminalitatea organizată. Oricum, mă bucură colaborarea, perspectiva colaborării și aștept evoluțiile ulterioare. Domnul Lambrinidis are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamne comisar, pentru prezență. Două observații doresc să fac. Sigur, pot fi spuse foarte multe, dar uh, fiindcă ne presează timpul, mă voi rezuma doar la aceste idei. În primul rând, mă refer la ceea ce se întâmplă în sectorul internetului și apoi uh, în sectorul combaterii radicalizării. Atât, aceste două subiecte sunt foarte sensibile pentru mine, pentru că odată vreau să știu ce este securitatea internă și cum o definim. Dumneavoastră încercați să, cap, să capturați securitatea internă într un mare, într-un mare, mare năvod. Uh, pentru a vedea uh, cum anume poate fi tratată orice persoană care câștigă, care obține o sumă cât de mică, pentru a analiza exact situația acesteia și scopul în care utilizează banii și cum îi face. Mă îngrijorează faptul că subliniați combaterea chestiunilor de proprietate intelectuală atât de des în documentul dumneavoastră. Vreau să știu ce se întâmplă cu atacurile cibernetice atunci când uh, acestea sunt utilizate pentru traficul de copii. Dar, uh, sigur că mă interesează acest aspect, mult mai mult decât uh, mă interesează sublinierea violării drepturilor de proprietate intelectuală. Sigur, aceste aspecte sunt importante. Comis, Parlamentul, Comisia Parlamentară va face o recomandare în acest sens. Dar aș vrea să știu cum anume poate reprezenta acest subiect o prioritate în portofoliul dumneavoastră pentru uh, securitatea internă. Uh, să înțeleg că aveți acest năvod atât de vast încât uh, vă închipuiți că puteți să includeți și proprietatea intelectuală? Sigur, vreau să fie tratat acest subiect, dar nu aș dori să îi se ofere o pondere atât de mare încât uh, să, fie un, să devină un subiect de, mare, de prioritate. În ceea ce vrește radicalizarea, Comisia a emis o comunicare, o decizie de fapt pe care o consider foarte periculoasă pe acest subiect pentru că s-a decis crearea unui mecanism de colectare de date de la statele membre pe baza unui chestionar. Se, era un document referitor la ideologia radicală în Uniunea Europeană. Dar nu se făcea o definiție concretă a atitudinii radicale. Și tocmai de aceea, la categoria radical, putea să intre absolut orice, inclusiv o viziune politică care ne jenează. Se viza chiar includerea unor informații uh, despre vecini, despre prieteni, despre care se consideră ca o atitudini radicale, astfel încât să se creeze o imensă bază de date uh, cu un scop juridic nedefinit și care, în opinia mea, este foarte periculoasă. Ce face Comisia în acest sens? Face ceva pentru coordonarea acestui mecanism de colectare de date și pentru implementarea acestui mecanism. Dacă nu știți ce se întâmplă, stopați acest proces, știți ce se întâmplă la Consiliu pe acest dosar, uh, identificarea atitudinilor radicale ar putea avea implicații enorme în ceea ce privește viața privată a cetățenilor europeni. Mulțumesc, Stavros. Doamna Intvelt are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, salut această abordare integrată o abordare holistică, după cum ați definit-o și dumneavoastră. Era și timpul să se întâmple asta. Parlamentul uh, își va aduce aportul în această dezbatere. Însă eu consider, cum a spus și Stavros, că este necesar să, de, să discutăm despre chestiune de definiție, de principiu și de obiectiv. Ce lipsește acestui document în domeniul combaterii terorismului sunt datele, probele, evaluările. La anul se vor împlini 10 ani de la atacul oribil al uh, turnurilor gemene. S-au luat măsuri ample de atunci, după cum a spus și noastră, s-au luat măsuri nu neapărat coerente, dar ideea este că nu prea știm care este impactul acestor măsuri. Știm care este impactul asupra libertăților civile, dar nu știm care este impactul asupra costurilor. Așadar, consider că înainte de a propune noi măsuri represive, ar trebui să ne creăm o idee în ceea ce privește eficacitatea măsurilor deja implementate, astfel încât să vedem de ce mai este nevoie. Trebuie să vedem ce le lipsește autorităților de implementare a legii, ce instrumente mai trebuie create câteodată mi se pare că ne luptăm cu moile de vânt. Și este în natura umană să facem asta, dar să nu uităm că câteodată ne lăsăm mult prea mult influențați de imaginație. Ar trebui totuși să ne construim politicile pe fapte concrete. Mă bucură faptul că ați inclus la criminalitate cibernetică furtul de identitate un exemplu cât se poate de interesant. Furtul de identitate reprezintă branșa cu evoluția cea mai rapidă la capitolul infracționalitate care afectează direct cetățeanul european. A fost un subiect plasat pe agenda politică cu ani în urmă, dar statele membre nu au dat curs acestui subiect pentru că ar trebui să intervină la nivel juridic cu definirea uh, furtului de identitate pentru a se lua măsuri concrete. Uh, și știm că această chestiune este cu atât mai importantă cu cât are un caracter transnațional. Aici ar trebui să intervenim. Nu în ultimul rând, am uh, conferit prerogative uriașe autorităților pentru controlul cetățenilor. Orice nouă prerogativă creată pentru autoritatea publică ar trebui să fie contrabalansată de măsuri în ceea ce privește securitatea cetățeanului. Ar trebui să existe o relație de echitate. Creăm o nouă putere, o nouă prerogativă, trebuie să existe o nouă clauză de securitate, pentru că vedem exact ce se întâmplă vedem ce se întâmplă cu uriașele baze de date create în scopuri de securitate și în scopuri de implementare a legii. Iată, toate aceste instrumente, toate aceste baze de date reprezintă mana cerească pentru furtul de identitate. Dacă creăm așadar noi prerogative, atunci pentru fiecare nouă măsură luată în acest sens trebuie să existe o contramăsură pentru asigurarea protecției cetățenilor. Mulțumesc, spune Domnul Iacolino are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Malmström, este o onoare să vă revedem astăzi aici, în rândul nostru. Este de apreciat faptul că ați venit să vă prezentați strategia în fața Parlamentului European. Iată că trebuie să discutăm pe anumite subiecte poate chiar în vederea operării unor corecturi. Aș dori să mă refer la criminalitatea organizată. Primul aspect pe care aș dori să îl relev este acela al confiscării proprietății. Discutăm despre sequestrarea proprietății, proprietăților și bunurilor mafioților ar trebui să existe proceduri adecvate astfel încât acest instrument al confiscării să poate fi reutilizat. Și mai apoi, profitul acestor măsuri ar trebui investit în combaterea criminalității organizate. Adesea încercăm să confiscăm proprietatea infractorilor, dar din cauza măsurilor uh, greoaie, nu putem face acest lucru într-un mod cât se poate de rapid, de aceea trebuie să simplificăm măsurile. În ceea ce privește traficul de droguri la scară largă, ministrul francez a sugerat la Paris să introducem o campanie amplă împotriva traficului de droguri. Ar trebui să uh, fie prevăzute câteva măsuri practice pentru implementarea unui program în acest sens. Sigur că nu este ușor să dezbați un astfel de subiect la Parlament. Discutăm despre traficul de droguri, dependența de droguri și așa mai departe. De aceea, aș dori să vă întreb ce se poate face pe acest dosar, pentru că avem propunerea ministrului francez. Ați ținut cont de această propunere în această comunicare și cum credeți că o puteți duce mai departe? Mulțumesc! Revenim acum la doamna comisar pentru răspunsuri. Apoi o să mai avem o rundă de intervenții pentru că încă șase colegi s-au înscris la cuvânt doamna Sipel, Riber, Albrecht, Mulder, doamna Brinkevici și doamna Honkeș și doamna Grisberg. Însă nu o să avem timp pe dumneavoastră v-am menționat, doamna Sipo și doamna Ernst. Și cu asta am închis lista intervenienților. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc pentru interesul dovedit de membrii comisiei. Să răspund doamnei Borsellino, sper că o să vă treacă răceala, însă evident vremea nu este foarte bună din acest punct de vedere. Sigur, analizăm acest aspect și nu propunem o legislație deosebit de flamboiantă din acest punct de vedere. Vrem să vedem ce avem, ce ne spun parlamentele naționale în acest sens în materie de înghețare activelor și de confiscare acestora. Anumite parlamente naționale au deja experiență, o parte din experiența acestora poate fi aplicată la nivel european, alta se aplică doar la nivel național și o să analizăm acest aspect. Pentru că de peste tot din Europa, politicieni ne spun că lucrurile nu merg așa cum trebuie și trebuie să putem urmări transferul de fonduri peste frontieră. Vom analiza acest aspect încă de la începutul anului viitor și sperăm să putem colabora cu dumneavoastră în acest punct de vedere. Domnule Lamborghini, sunt multe elemente care n-au fost menționate aici. Există și o serie de inițiative paralele. Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. Abuzul împotriva copiilor este un aspect important. În materie de proprietate intelectuală, aceasta ne interesează doar atunci când se leagă de criminalitatea organizată. Altfel nu o includem aici. În materie de radicalizare nu avem vreo ambiție de a crea o dată de bază. Nu facem decât să răspundem o bază de date. Nu facem decât să răspundem la o solicitare a autorităților naționale de crearea unei platforme pe care să poată accesa tot, în care să poată comunica toți unii cu ceilalți, pentru că se încearcă astfel identificarea uh, teroriștilor la nivelul fiecărui stat și, practic, astfel încercăm să creăm o platformă comună care să le dea posibilitatea să-și să facă schimb de experiență sau documentație. Nu e o bază de date, ci este o măsură cu caracter pur preventiv care vine în întâmpinarea solicitărilor venite din partea autorităților locale. În ceea ce spunea doamna Indveld, sunt de acord că trebuie să evaluăm ceea ce avem deja noi am uh, produs deja un document care analizează situația existenței în materie de contraterorism, l-ați primit uh, în, uh, în noiembrie și asta facem de fiecare dată când propunem lucruri noi. Ne bazăm pe situația de fapt, pe cifrele oferite de Europol și de alți coordonatori, însă uh, informațiile sunt greu de obținut pentru că statele membre își au propriile agenții de informații și propriile informații la care noi nu avem acces totdeauna. Nu sunt documente publice. Însă încercăm să evaluăm ce avem și să pornim de acolo, fără a crea noi instrumente. Și desigur, fiecare propunere va include protecția fermă a drepturilor fundamentale Furtul de identitate, într-adevăr, lipsește pe plan legislativ. Am mulți prieteni care au fost victime acestui, acestui furt de identitate, îi afectează pe cetățenii de rând și, de asemenea, furtul conturilor bancare, accesarea ilegală a conturilor bancare. Sunt probleme pe care trebuie să le tratăm împreună. Domnul Iacolino, propunerea ministrului francez a fost înaintată în primăvara trecută vom avea o aducere la zi în primăvara viitoare, deci încercăm să vedem ce progrese s-au înregistrat. Lucrurile merg în paralel cu, cu proiectul actual, însă, într-adevăr, problemele legate de traficul de droguri sunt importante și măsurile pe care le dezvoltăm aici se aplică și acelui sector, însă documentul respectiv este supus unei proceduri separate. Urmează noile înscrieri la cuvânt. Doamna Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru crearea acestui document. De mult timp am solicitat să nu mai tratăm securitatea internă fragmentar, ci să avem această abordare integrată. În ceea ce privește securitatea și combaterea terorismului, am discutat Uh, am discutat nu doar uh, prin prisma schimbului de informații, ci și în ceea ce privește aspectele tehnice, de exemplu scanerele corporale și așa mai departe. Mă bucură faptul că ați adăugat la acest subiect uh, și subiectul radicalizării, ca să vedem exact cum are loc recrutarea. Ar trebui să vedem cum anume putem ca Uniunea Europeană împreună cu statele membre să avansăm pe acest subiect. Este important să recunoaștem faptul că uh, teroriștii nu provin doar din terțe state, ci sunt creați uh, chiar aici la noi acasă. În ceea ce privește sistemul uh, european cu numele pasagerilor, sunt puțin critică, pentru că în Uniunea Europeană, independent de chestiunile ce țin de transferul numelor de pasageri, când discutăm despre contraterorism, colaborăm Uh, foarte mult pe marginea schimbului de date și aș vrea să știu care ar putea fi în acest context plus valoarea acestui uh, nou acord PNR. Cred că este o chestiune pe care trebuie să o clarificăm mai departe. Doamna Weber. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc și doamnei comisar Malmström că a venit astăzi să ne vorbească despre această strategie. Consider că este un punct de plecare extrem de potrivit. Pentru că trebuie să discutăm aceste lucruri și să ne exprimăm propriile îngrijorări. Ce vreau eu să spun a fost deja menționat de Stavros și de Sophie. Am și o problemă cu definiția acestei securități interne în ceea ce mă privește securitatea cetățenilor europeni este categoria cea mai importantă cu toate acestea, însă avem concepte diferite în materie de securitate internă, avem și securitate la nivel național, vorbim și de securitate europeană, deci trebuie să clarificăm puțin conceptele. Desigur, multe dintre aceste lucruri vor fi discutate uh, odată ce primim pe rând propunerile respective. În același timp, trebuie să spun că înțeleg că patru cetățeni europeni din cinci au îngrijorări în materie de securitate, vor o îmbunătățire a siguranței personale. Însă, ideea că ei s-ar putea gândi că sunt dispuși să renunțe la drepturile pe care le au, asta nu mă impresionează. Trebuie să ne întrebăm cât de informați sunt acești cetățeni și, practic, noi trebuie să protejăm valorile acestei Uniuni Europene și libertățile civile tradiționale. Deci cred că cu cât vrem să fim mai duri în materie de protejare a securității, la fel de duri trebuie să fim atunci când e vorba de a proteja garanțiile juridice a, uh, adresate cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul președinte, spune domnul Albrecht. Aș dori să vă reamintesc regula anterioară că toate grupurile trebuie să primească cuvântul. Doamna Comisar Malmström, vă mulțumesc pentru propunerea prezentată. Este într-adevăr deosebit de important să clarificăm ce se regăsește în programul Stockholm, ce avem de gând, să facem și să discutăm propunerile în detaliu și nu doar să discutăm doar în general o serie de termeni abstracți ca securitate și drepturi fundamentale. E important să trecem la detalii. Și este la fel de important să avem definiții clare, după cum s-a spus deja. Deci când discutăm despre un proiect, despre o strategie de securitate internă, mai ales în materie de criminalitate organizată și terorism, ei bine, atunci, în primul rând, acestea trebuie să fie clar definite. Noi nu am ajuns încă la definiții clare pentru terorism și crimă organizată până acum. Consider de asemenea că Uh, includeți aici și furtul din buzunare sau încălcarea drepturilor de autor și ideea mea e că acestea țin mai mult de securitate internă, de colaborarea polițienească și judiciară, care ar trebui să fie partea unei alte strategii. Sigur, sunt probleme care trebuie abordate, însă nu se înscriu neapărat într-o strategie de securitate internă cel puțin în opinia mea. Și de asemenea aș dori să subliniez că dacă există într-adevăr măsuri suplimentare privind securitatea internă, materie de radicalizare și așa mai departe, trebuie să includem și o serie de măsuri de salvgardare, de garanții suplimentare nu putem, nu putem lăsa autoritățile să vină cu noi măsuri și apoi uh, experții în materie de drept vin și sunt siliți să rezolve problemele create de cei de dinainte. Așa s-a întâmplat în trecut. De fiecare dată când abordăm o nouă măsură, o nouă strategie, ar trebui să nu scăpăm din vedere protejarea drepturilor fundamentale și ar trebui să includem garanții în acest sens. Am și două întrebări mai precise. Prima se referă la mandatul de arestare european. Dumneavoastră spuneați că ar trebui să se asigură monitorizarea punerii în aplicare a acestuia. Consider că, da, clar, au fost cazuri de infracționalitate minoră în care s-a recurs la acest mandat european de arestare, însă problema pare ușor disproporționată când va face Comisia o propunere de modificare a acestei directive pentru a se asigura proporționalitatea aplicării acestei practici. A doua întrebare se referă la radicalizare Eh, s-a menționat deja acest lucru, am auzit vorbindu-se despre liste de radicalizare sau baze de date privind radicalizarea. E vorba aici încă o dată de lipsa unei definiții clare ce înseamnă radicalizarea. Încă nu știm exact și acest lucru ar, fi, ar trebui clarificat pe cât de repede posibil. Vă mulțumesc. Mai avem șase vorbitori pe listă. Dacă nu vorbiți pe scurt, le răpiți celorlalți posibilitatea de a interveni, domnul Moldar. Vă mulțumesc, domnul președinte. Eu am să fiu foarte, foarte scurt. Comisia a vorbit de terorism și, după câte știu eu, există și un coordonator pentru terorism în Consiliu. Întrebarea mea e următoarea. Cum colaborați dumneavoastră și acest coordonator de la Consiliu? Presupun că răspunsul este colaborarea este excelentă. Însă, întrebarea este dacă mâine ne pomenim cu o criză, cine este răspunzător? Comisia sau coordonatorul pentru terorism de la Consiliu? Doamna Ute Blinkevici? Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc domnului comisar Malmström pentru că ne-a prezentat o strategie de securitate internă deosebit de importantă. Într-adevăr, este important nu numai această colaborare între agențiile competente, ci și între parlamentele naționale. Și parlamentele naționale trebuie să participe activ la aceste uh, demersuri. Mai mult este important să implicăm și pe cetățenii înșiși și să auzim ce au de spus aceștia. Dumneavoastră spuneați că trebuie să se ia măsuri preventive, astfel încât cetățenii de rând să nu fie recrutați de organizațiile teroriste. Un alt factor important atunci când vorbim de contextul reprezentat de criza economică este următorul. Cum îi putem opri pe criminali, pe infractori să se infiltreze în diferite instituții sau agenții, autorități? Trebuie să combatem și, de asemenea, și economia din umbră. Deci, aș vrea să vedem ce propuneți pentru lupta împotriva corupției și a economiei din urmă. Ultimul punct se referă la protecția frontierelor. E important să protejăm frontierele așa cum trebuie, mai ales uh, când e vorba de contrabandă, de exemplu. Știți foarte bine, doamna comisar, care este situația în statele membre, știți că acestea sunt dispuse să-și protejeze frontierele, însă știți că în anumite state membre agenții vamali în ultimele două luni, în octombrie, noiembrie, de exemplu, nu au fost plătiți. Pentru că statele membre nu mai au bani în buget. A spus, e o măsură de austeritate. Deci considerați că acești ofițeri, acești vameși care nu mai sunt plătiți, continuă să vină la lucru din pur idealism, credeți că ar funcționa o astfel de strategie? Doamna Honkish? Doamnă comisar, aș avea două comentarii foarte scurte. Primul. Dacă ne referim la lupta împotriva crimei organizate sau contra, contra terorism, totdeauna am spus că trebuie să evităm demersurile paralele. În materie de securitate internă, se poate vorbi și de o componentă externă a acesteia și, de asemenea, serviciul extern are o componentă internă. De aici întrebarea mea, cum putem evita acțiunile paralele, superflue, pentru că acestea nu sunt suficient de eficace. Și ar mai fi și o a treia componentă nu de mult, uh, liderii NATO au făcut o serie de observații extrem de interesante. Eram în Comisia Sede și se spus, a spus acolo că pentru NATO este tot mai importantă lupta împotriva crimei organizate și a terorismului. Deci întrebarea mea este următoarea. Pentru a evita demersurile paralele cum credeți că s-ar putea împărți sarcinile între serviciul extern, autoritățile interne și NATO, de exemplu? Mai precis, ce părere aveți despre faptul că în materie de securitate internă statele membre purtau responsabilitatea în trecut? Deci, cum am putea schimba situația? Cum am putea transfera aceste competențe la nivelul Uniunii Europene? O altă observație scurtă. Vreau să vă mulțumesc pentru răspunsul extrem de clar v-am trimis o întrebare în scris cu privire la locul organizațiilor non-profit în materie de contraterorism și în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate. Problema este, în opinia mea, una deosebit de importantă, mai ales dacă ne gândim la viitoarele implicații. Și o observație cu caracter personal. Mi-am petrecut majoritatea vieții într-un stat comunist și mă ocupam tocmai de această problemă și am văzut că ONG-urile au jucat întotdeauna un rol important în materie de informații. În momentul respectiv, da, lucrau împotriva comunității europene. Deci vă mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-ați dat, care se referă la două studii care urmează să fie publicate și aș dori să vă întreb când ne veți prezenta conținutul acestor studii, pentru că eu sunt foarte interesată să le citesc. Vă mulțumesc. Doamna Grisbeck, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei comisar pentru prezența sa la această reuniune și pentru uh, spusele sale foarte clare. Aș dori să-i spun că îmi place metoda sa, cu atât mai mult cu cât de foarte mult timp teroriștii au pus la punct o strategie uh, globală, holistică, care, bineînțeles, că depășește frontierele Uniunii Europene și care este foarte bine orchestrată la nivel internațional. Și mă bucur, deci, că și noi, la rândul nostru, propunem o metodă consolidată care să ducă la rezultate. Știu că nu avem mult timp, uh, deci uh, Doamnă comisar, spuneați că aproximativ 300 de tentative de atentat au fost uh, dejucate în acest an. Mă întreb dacă nu am putea să avem o politică foarte clară față de cetățenii noștri, care sigur că sunt foarte îngrijorați în întreaga Europa în legătură cu amenințarea teroristă care ca o sabia lui uh, Zamolski ne stă deasupra capetelor și în același timp uh, să fim și foarte prudenți față de folosirea câteodată uh, negativă a datelor cu caracter personal sau a unor măsuri adoptate care nu știm dacă au vreo utilitate sau dacă pot fi eficiente în vreun fel. Mă gândesc, la exemplu, la solicitările din aeroporturi în ce privește folosirea lichidelor, s-a dovedit că aceste măsuri de siguranță nu sunt aplicate peste tot și în alte aeroporturi din contră sunt, măsurile sunt prea stricte, ori știm foarte bine că nu prin uh, tuburile de pastă de dinți uh, se fac uh, bombe. Deci, pentru milioanele de cetățeni care călătoresc, aceste metode nu sunt foarte eficiente. Apoi, v-ați mai referit și la body scannerele, la scannerele corporale. Cred că trebuie să fim foarte clari în legătură cu echilibrele și cu garanțiile pe care uh, Uniunea Europeană le aduce datelor uh, cu caracter personal și cu riscurile pe care încercăm să le combatem. În această metodă uh, integrată pentru a Uh, acționa, dar și pentru a preveni. Cum am putea să explicăm uh, cetățenilor noștri care sunt uh, copleșiți de informații? Mă refer la această afacere Wikileaks, care dovedește că totul ajunge până la urmă în atenția opiniei publice. Cum putem să protejăm datele fiind eficienți, pragmatici și concreți? Cred că am avea de câștigat. Președinta, stimați colegi, doamna comisar trebuie să părăsească sala în 5 minute. Dacă doriți să ascultați și răspunsurile, vă rog foarte succint. Domnul, doamna Romero Lopez, o jumătate de minut și ultimul vorbitor. Mulțumim, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră. Aș dori să vă pun o întrebare. Aș dori să vă pun o întrebare care, pe care v-am pus-o și în trecut în legătură cu serviciile secrete din cele 27 de state membre. Știm că situația variază de la un stat membru la altul, dar când vorbim despre această strategie internă și de securitate internă, fără a ține cont de capacitatea de prevenire acestor uh, incidente din partea uh, serviciilor secrete a statelor membre, e ca și când am creat un, un vid în cooperarea între serviciile secrete din Europa. E un uh, domeniu, știu, foarte complex și știu că statele membre nu vor dori să pună la dispoziție uh, toate informațiile de care dispun și să le coordoneze. Dar mă întreb ce rost uh, are ca serviciile secrete să apere doar interesele economice ale statelor membre respective și nu să apere și interesele cetățenilor, nu numai din statul respectiv, ci din întreaga Europa. E nevoie, într-adevăr, de mai multă coordonare. Și nu e vorba doar de coordonare cu privire la operațiuni specifice, de exemplu, a acestei anchete comune uh, de anchetă. Uh, am putea avea un mecanism care să ne oferă posibilitatea de a coopera mai bine sau de a transmite informații între serviciile secrete. Pentru că câteodată nu deținem suficiente informa- informații anterioare pentru a preîntâmpina astfel de evenimente nefericite uh, au fost astfel de atentate. Uh, cele din Statele Unite, de exemplu, s-a vorbit foarte mult de lipsa de coordonare și de, schimbul de, info- de schimb de informații între serviciile secrete din SUA. S-ar uh, putea să ni se întâmple și nouă la fel în Europa. Dacă nu avem un mecanism adecvat de cooperare cu o eficiență sporită, rezultatele nu vor fi satisfăcătoare. Avem nevoie de această cooperare. Nu uh, dorim scandaluri de tip Wikileaks. Avem multe măsuri de combatere a terorismului și câteodată suntem ca un uh, taur într-un magazin de porțelan, pentru că vrem să prevenim, dar s-ar putea să nu prevenim pentru că nu suntem suficient de eficienți. Vă rog foarte pe scurt, pentru că dacă nu, doamna comisar nu are timp. Vorbesc în numele grupului meu politic UNGEL. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, consider că în cadrul acestei strategii trebuie să ținem cont de următoarele lucruri și, uh, în paranteză fiind spus, salut această strategie. Deci să ne gândim la relația dintre securitate și libertate. Pașii propuși trebuie analizați astfel încât să corespundă proporționalității și scopului inițial predefinit. Asta înainte de a intra în detaliu. În al doilea rând, mă aștept de la dumneavoastră, doamnă Malmström, să ne prezentați foarte clar conceptul radicalizării pentru a înțelege ce înseamnă antiradicalizarea. Este foarte important pentru a nu intra într-un cerc vicios. În al treilea rând, avem nevoie de o catalogare a terorismului, pentru că avem uh, idei foarte diferite în ceea ce privește terorismul. Avem terorism local și așa mai departe. Uh, statele membre au idei uh, variate cu privire la definirea terorismului, deci trebuie să vedem exact care este viziunea uh, generală. Uh, la fel, doamna Zeppel s-a referit și la datele PNR. Uh, fără a verifica concret care este situația acestora, deocamdată nu vedem plus valoarea da- datelor PNR la nivel european. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sigur că am uh, putea petrece mult timp în seminarii încercând să definim toate aceste aspecte, dar e foarte important să te pui sub semnul întrebării, să spui actele sub semnul întrebării. Nu cred că trebuie să facem negocieri. Da, într-adevăr, vorbim de securitate. E dreptul fundamental al cetățenilor de a fi apărați, pe care nu putem să-l ignorăm. E un drept fundamental, de exemplu, să nu ți se fure banii sau, din uh, contul bancar sau să nu ți se uzurpeze identitatea. Uh, ceea ce înseamnă că nu înseamnă că toate instrumentele sau toate metodele sunt uh, permise. Trebuie să aplicăm subsidiaritatea, proporționalitatea, protecția datelor și Uh, toate metodele necesare pentru a ține cont de aceste aspecte. Însă, securitatea este și ea un drept inalienabil. Deci nu cred că e vorba de o negociere pe care o putem face. Și Comisia, în cooperare cu uh, doamna vicepreședinte Reding, încercăm întotdeauna să analizăm aspectul legat de drepturile fundamentale, dar nu putem neglija faptul că există amenințări pentru cetățeni. Și în strategie am identificat trei amenințări. Sigur că putem uh, redacta o comunicare în ce privește conceptul filosofic filozofic de securitate, dar încercăm să trecem de la vorbe la fapte, să vedem, să identificăm cele trei amenințări și cum să le abordăm. Aceste amenințări sunt reale, unele sunt criminalitatea organizată, alte amenințări sunt uh, legate de evenimentele de catastrofele naturale și trebuie să uh, abordăm aceste evenimente în mod mult mai eficient. Mi-au fost puse câteva întrebări. Da, va fi o, doamnă Sepele, o propunere uh, cu privire la uh, datele PNR la începutul anului viitor. E o solicitare unanimă din partea statelor membre. Vom începe negocierea un, uh, unui acord extern PNR și s-ar putea să ne întrebăm dacă uh, nu am putea să avem pe viitor trei acorduri PNR externe, dar niciun acord intern vom face această propunere și aștept cu nerăbdare dezbaterile pe această temă. Însă criteriile cu privire la uh, datele PNR pentru aceste acorduri externe vor fi preluate și în ce privește acordul sau protecția drepturilor fundamentale. În ce privește mandatul de arestare, nu vă pot spune exact când va fi evaluat, Întotdeauna îl vom monitoriza și dacă aveți exemple concrete unde nu funcționează, uh, sigur că uh, sunt uh, situații foarte grave pentru că statele membre trebuie să se asigure că funcționează, dar Comisia nu poate decât să verifice dacă funcționează sau dacă avem dovezi foarte clare că nu s-a respectat directiva, nu s-a respectat legea. Domnule Mulder, într-adevăr am o cooperare foarte strânsă cu domnul Kerkov, coordonatorul pentru lupta împotriva terorismului. El a fost implicat în uh, întocmirea acestei strategii. Avem contacte foarte strânse. Uh, sigur că dacă mâine ar avea loc un atentat terorist în țara dumneavoastră sau a mea, uh, liderii acestei țări, șefii de stat și de guvern, sunt principalii răspunzători. Uh, pentru securitate. Sigur că pot solicita ajutorul comisiei, pot solicita ajutor uh, tehnic, medical sau asistență tehnică de orice tip și sigur că vom încercăm să furnizăm o astfel de asistență. Dar până la urmă, statele membre sunt întotdeauna responsabile de securitatea cetățenilor lor. Încercăm să înlosnim uh, cooperarea, să dăm directive, să punem la dispoziție metode, instrumente, să punem accentul pe prevenire și cum putem să uh, punem în comun informația în modul cel mai bun, dar până la urmă e de competența statelor membre. Și uh, statele membre își doresc acest lucru, deși e foarte greu, doamna uh, Romero Lopez, uh, statele membre, într-adevăr, nu sunt de acord să pună în comun uh, uh datele serviciilor serviciilor secrete. O fac la nivel uh, bilateral, însă nu uh, sună Comisia pentru a o anunța că pun în comun aceste date uh, culese de serviciile de informații secrete. Încercăm să facilităm punerea în comun a anumitor informații care sunt foarte relevante pentru alte state membre, dar serviciile secrete sunt naționale și așa vor rămâne. Doamna Bincheviciute Uh, va avea loc o comunicare uh, primăvara viitoare și așteptăm cu nerăbdare propunerea doamnei Macovei în acest sens, pentru că știm că uh, corupția poate viza atât sectorul legal cât și sectorul ilegal. Deci încercăm să folosim cele mai bune mecanisme, dar s-au făcut foarte multe în acest domeniu, în lupta împotriva corupției. Și vom vedea ce putem face pentru a evita suprapunerea eforturilor, așa cum ați spus și dumneavoastră. E clar că dacă uh, um, funcționarii din uh, serviciile vamale nu sunt plătiți, e o situație foarte gravă. Uh, sigur că Comisia abordează situațiile de la caz la cald, caz, dar încercăm noi să sprijinim uh, relansarea economică uh, în general. Există o uh, legătură foarte clară între securitatea externă și externă. Domnul Javier Solana a prezentat în urmă cu câțiva ani o strategie privind securitatea externă, un document foarte bun încă, este tot mai pertinent pentru că criminalitatea internațională și terorismul acționează nu numai în uh, Uniunea Europeană, ci și în afara hotarelor Uniunii Europene și deci în acest context uh, cooperăm foarte bine cu doamna Ashton și cu cabinetul său pentru a face cât mai multe pe viitor pentru a Uh, avea rezultate cât mai bune. Doamna Crispec, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să comunicăm mai bine, trebuie să dispunem de fapte. Aceste 300 atentatele care m-am uh, referit sunt, uh, au fost publicate de către Europol, sunt online, au fost date publicității, sunt date statistice care sunt foarte clare, dar arată și ce facem noi pentru a încerca să prevenim, să preîntâmpinăm astfel de evenimente. Și haideți să avem un efort în comun să comunicăm în mod mai bun cu cetățenii, să nu-i uh, înspăimântăm, să nu-i speriem, dar să, îi, uh, uh, să ridicăm gradul de conștientizare. Sper că am răspuns la toate întrebările. Multe dintre ele vor fi abordate ulterior și uh, voi reveni în cadrul comisiei dumneavoastră, voi aprofunda aceste uh, aspecte. Mă bucur de faptul că se face un raport în această comisie pentru că vom avea ocazia să aprofundăm toate aceste chestiuni complicate. Uh, vă mulțumesc pentru interes, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Mulțumim! Mulțumim uh, pentru timpul pe care ni l-ați alocat, mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Vă urăm succes în activitatea dumneavoastră și acum putem uh, trece la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Ne întoarcem la punctul, punctele 14 și 15. Îmi cer scuze față de raportori, îmi cer scuze față de doamna Macovei și domnul Enciu pentru această întârziere. există un acord între UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligație de a deține vize de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite și pentru titularii de pașapoarte diplomatice de serviciu sau oficiale. Doamna Macove este raportor pentru primul raport, domnul Enciu pentru al doilea. În 18 aprilie 2008, Consiliul a adoptat o decizie care permite Comisiei să deschidă negocierile pe Uh, în ce privește vizele de scurtă ședere pentru, uh, între Uniunea Europeană și Brazilia. În timpul negocierilor, părțile contractante au uh, hotărât să încheie două acorduri, unul privind pașapoartele obișnuite și celălalt cu privire la pașapoartele diplomatice și pentru că acest acord cu privire la pașapoartele diplomatice nu trebuie să fie ratificat de către Congresul Brazilian. Ratificarea se poate face mai repede. Deci aș dori în primul rând să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a ne prezenta uh, conținutul acordurilor, propunerea de decizie și după aceea voi da cuvântul celor doi raportori. Are acum cuvântul Comisia. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi întâi și întâi să uh, spun că la baza uh, Uh, abrogării vizelor stă regulamentul din 2001, regulamentul care stabilește lista pozitivă și negativă, lista uh, țărilor uh, ai căror cetățeni au nevoie de viză când călătoresc către Schengen, spațiul Schengen și lista cetățenilor care, din terțele state care nu au nevoie de această viză. Brazilia se află pe lista pozitivă, adică cetățenii din Brazilia pot să călătorească în zona Schengen fără viză pentru o ședere de scurtă durată. Înainte de crearea acelei liste, existau acorduri bilaterale privind exonerarea reciprocă de obligația de a deține viză. Acest regulament trebuie să fie aplicat de noile state membre de la data aderării. Așadar, toate statele membre care au aderat la Uniunea Europeană în urmă cu câțiva ani au trebuit să acorde exonerarea de vize cetățenilor brazilieni. Însă, la vremea respectivă, Brazilia nu încheiase acorduri bilaterale cu toate noile state membre europene. Asta în particular cu Estonia, Letonia, Malta și Cipru. Aceste patru state au uh, încă mm, obligația de, ca cetățenilor să dețină viză când călători, aceștia călătoresc în Brazilia. Deci avem o problemă de nereciprocitate. Avem și un mecanism de reciprocitate în acest sens, astfel încât Comisia a contactat autoritățile braziliene pentru a obține un acord reciproc de exonerare de viză. Autoritățile braziliene au dat curs acestei solicitări, nu a existat nicio ezitare politică în ceea ce privește cele patru state membre. Însă s-a subliniat un aspect. Potrivit Constituției braziliene, un acord de exonerare nu poate fi acordat unilateral. Este nevoie de un acord internațional pentru exonerarea obligației de a deține viză. Cele patru state membre vizate însă nu au putut negocia după aderare un astfel de acord cu, de acord cu Brazilia. La urmă urmei este o chestiune ce ține uh, de uh, competența exclusivă a comunității europene. De aceea Comisia a solicitat un mandat de a obține un acord UE-Brazilia privind vizele. După cum știm, doamnă președinte, acest acord a fost dat în aprilie 2008 și negocierile au fost finalizate în 2009, uh, sfârșitul 2009, începutul 2010. Între timp, Consiliul a adoptat deciziile pentru semnarea acestor acorduri. Asta s-a întâmplat la începutul acestei luni. Acum suntem uh, pe ultima sută de metri la ratificarea acordului. Potrivit tratatului de Lisabona, Parlamentul trebuie să-și exprime consimțământul cu textul acordului. Subliniez încă un fapt. Nu există un acord global privind uh, exonerarea de obligația de ține vize, deci ce există două acorduri, odată pentru titulari de pașapoarte diplomatice și de serviciu și, în al doilea rând, pentru titulari de pașapoarte obișnuite. Brazilia a insistat să fie create două acorduri separate din cauza procedurilor diferite de ratificare. Există proceduri diferite de ratificare pentru titularii de pașaport, uh, pentru acordurile privind uh, titularii de pașaport obișnuit. Trebuie mai întâi să uh, fie ratificat documentul de către pașaport, apoi de serviciul de pașapoarte, pentru ca mai apoi ratificarea să, finală să fie făcută de guvern. Cel de-al doilea acord, însă, pentru titularii Uh, de pașapoarte diplomatice poate fi ratificat mult mai repede. Putem fi foarte succinți în ceea ce privește conținutul acordurilor. Conținutul privind titulari de pașapoarte diplomatice este uh, foarte clar. În ceea ce privește titulari de pașapoarte obișnuite, există câteva chestiuni specifice și aș dori să fac câteva comentarii în acest sens. Veți vedea că acordul se referă doar la persoanele care călătoresc în scopuri turistice și de afaceri, adică 90 până la 95% din călătorii brazilieni sunt acoperiți de acest tratat. Brazilia a insistat ca exonerarea de vize să nu fie extinsă și la alte categorii, categorii care sunt uh, prevăzute în uh, legislația braziliană ca neintrând la, această, uh, la acest acord. În urmă cu câțiva ani, am, când am negociat cu microstate precum Bahamas, am exclus posibilitatea ca prin exonerarea de vize să vină oameni la lucru. Cetățenilor din terțe state, eh, iată, pentru cetățenii din terțe state este o, eh, o exceptare firească. Am acceptat de această dată să excludem categorii precum studenți, cercetători, uh, care vin uh, pentru cursuri de vară și așa mai departe, astfel încât uh, aceștia să poată călători. Aceste categorii au fost incluse în acordurile semnate cândva în anii 60, în acordurile bilaterale cu statele membre. De data aceasta am dorit să negociem un acord UE-Brazilia, vizându-i pe cetățenii care erau cuprinși în articolele bilaterale anterioare, pentru că aceștia să nu își piardă avantajele. Prin urmare, avem un acord care acoperă categoria turiștilor și a oamenilor de afaceri, precum și facem trimitere, facem trimitere și la acordurile bilaterale deja semnate privind acele categorii care, la fel, sunt exonerate de viză în mod special. Există astfel de diferențe la nivelul unor state membre, de aceea Comisia a insistat să semneze acest acord pentru ca și acele patru state europene să fie cuprinse. După cum am spus, cu riscul de a mă repeta, prin prezentul acord acoperim 9 din 10 călători și problema trebuie să fie soluționată. Doamna Macovei are cuvântul. Um, sau... Mulțumesc! Iată două dosare. Parlamentul poate să spună da sau nu prin procedura de aviz conform. În ceea ce privește această procedură, consider că trebuie ca aceste acorduri să fie încheiate cât mai curând posibil pentru ca toți cetățenii europeni, inclusiv cetățenii celor patru state menționate, să poată călători în Brazilia fără viză în scopuri turistice și de afaceri. Calendarul propus de Secretariatul Libe este următorul. Prezentarea proiectului de recomandare la Libe la finele lui uh, ianuarie, 31 ianuarie, 1 februarie de fapt, 2011, 11 uh, februarie termen de depunere a amendamentelor, uh, vot la plenar în aprilie, după ce am tratat chestiunea la Libe în martie. Aș dori să rog secretariatul LIBE să găsească sloturi mai devreme, pentru că acest subiect nu este unul controversat. Nu discutăm amendamentele și așa că, așa că putem să accelerăm acest proces de uh, reciprocitate, de exonerare de viză, fără a tergiversa lucrurile. Atât. Mulțumesc, domnule Enciu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am prea multe de adăugat. Totul s-a spus aici. Uh, o singură remarcă aș vrea să fac, nu neapărat legat de cele două rapoarte. Rapoartele sunt foarte clare, nu avem de ce să nu le susținem, să le dăm aviz conform. Uh, așa cum a spus și doamna Macovei, ar trebui totuși să mai grăbim un pic, că n-are rost să ținem până în aprilie acest aviz, pentru că nu cred că este cineva care poate fi împotriva Uh, acestor acorduri. Dar aș dori să fac o remarcă colaterală, profit de ocazie uh, că suntem în, aici în Comisia Libe și des, discutăm despre aceste acceptări de vize, legat de faptul că mai multe state membre, printre care România, Bulgaria, Polonia, Cehia, Cipru, uh, nu dispun de vize, de exonerare de vize pentru anumite state, respectiv Statele Unite și Canada, Uh, lucru pe care îl știe toată lumea și pe care l-am discutat de multe ori. Din discuțiile avute cu reprezentanții comisiei, uh, am o idee pe care o propun comisiei și dumneavoastră, membrilor comisiei libe, dacă doriți să o susțineți, pentru a face un pas înainte în obținerea exonerării de vize pentru statele care nu dispun de viză în relația cu Statele Unite și Canada, am putea să propunem comisiei să facă un pas înainte până începerea unor negocieri între Uniunea Europeană și cele două state în cauză de exonerare de viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și serviciu pentru cetățenii din uh, statele care nu de, uh, au uh, această facilitate. Eu consider că ar fi un pas înainte și nu am mai sta numai să citim rapoartele am ajuns la a șaselea raport al Comisiei legat de starea supravizelor în Uniunea Europeană. Mulțumesc. You, uh, Mr. Mulder. Thank you, uh, Chair. I have a question to the Mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare către reprezentantul Comisiei, pentru că acesta a spus că în proporție de 95% cetățenii sunt uh, tratați egal, profesiile sunt uh, tratate egal, dar există acea excepție de 5% pentru că dintr-un motiv sau altul Brazilia a insistat. Mă refer acum la această insistență. Insistența este Uh, tipică pentru Brazilia sau pentru majoritatea a um, țărilor cu care am încheiat acord de acest fel, indiferent care sunt aceste state. Dorește Comisia să răspundă? Mulțumesc, doamnă președintă. Am încheiat alte șase acorduri de exonerare de viză la nivel european și singurele persoane excluse au fost acele care vin, acelea care vin în Uniunea Europeană pentru a exercita o acțiune plătită. În 2001, când am creat lista pozitivă și în cea negativă, uh, iată că am uh, conchis ca statele membre să poată să impună uh, viză, de exemplu, pentru cetățenii canadieni, dacă aceștia vin la muncă. Canada, canadienii, în principiu, nu au nevoie de viză pentru uh, vizitele lor de, pe termen scurt. Deci, în acordul existent este stipulată și o asemenea prevedere. În prezent, chestiunile acestea în acordul cu Brazilia sunt um, specifice uh, țării. Există cercetători din pădurile tropicale care au uh, un interes aici și au insistat ca în acest acord să existe acea excepție, cei 5%. Nu a fost neapărat intenția noastră uh, ca și Comisia Europeană și sigur nu este intenția noastră ca pe viitor, la încheierea unor asemenea acorduri, să prevedem excepții pentru anumite categorii. Uh, Mulțumesc, spune președinta. Iată, am luat la cunoștință remarcele celor doi raportori. Trebuie să vedem dacă putem să accelerăm acest proces, pentru că am văzut foarte clar că nu există amendamente și cred că putem să accelerăm dosarele. După cum știți, în calendarul inițial era prevăzută o reuniune a coordonatorilor de la ora 11 la 12. Reuniunea aceea a avut loc ieri. Așadar, până la ora 12 avem un slot care s-a ivit pur și simplu și propun să luăm o scurtă pauză pentru a reveni la ora 12 discutând despre Ordinul European de Anchetă Penală. Uh, domnul de Clerc de la președinția belgiană va fi alături de noi și ne va prezenta propunerea Consiliului. Secretariatul ne-a spus că domnul ministru va fi disponibil doar la ora 12, de aceea trebuie să așteptăm. Propun să luăm o scurtă pauză și să revenim la 12. A, văd că a sosit uh, domnul ministru, spune președinta. Vreau să știu dacă domnul raportor este în sală. Atunci luăm o pauză de 5 minute doar până ne adunăm uh, forțele necesare. We will have to wait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 my dear colleagues, I will uh, propose to continue. Stimați colegi, v-aș propune să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. V-aș ruga să vă luați locurile în sală. După cum spuneam, aș dori să trec la următorul punct de pe ordinea de zi, Ordinul European de Anchetă în materie penală. Prima prezentare referitor la inițiativa șapte state membre pentru o directivă privind un ordin european de anchetă inițiativă este una din cele mai importante inițiative legislative în materie de procedură penală și recunoaștere reciprocă, refer la recunoașterea reciprocă a majoritatea formelor de investigație în materie penală cu o marjă extrem de limitată de refuz. Astfel, astăzi avem prez- plăcerea de a-l întâmpina pe domnul ministru de Clerc din partea președinției belgiene, însă mai întâi am să dau cuvântul raportorului domnul Mel. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să vorbesc în portugheză. Mulțumesc. E o propunere care conține mai mulți uh, termeni tehnici și de aceea voi vorbi în limba mea, în limba portugheză. Aș dori să mă exprim cât mai clar cu putință. Este vorba de cooperare în domeniul uh, JAI, Justiția Afaceri Interne. E în procedură de codecizie, așa cum a spus uh, doamna președinte, e foarte important pentru că consecințele vor fi mai uh, importante pentru comisia noastră. pentru mandatul actual. Aș dori, deci, să mă refer la decizia cadru din 1997 și aș dori să reamintesc că mai există o decizie din 2008, 907 JAI, cu privire la mandatul european de adunare a datelor cu privire la uh, culegerea elementelor de uh, probă în domeniul penal. Deci, aș spune din capul locului că ar trebui să există o mai bună uh, coordonare între statele membre în domeniul anchetelor uh, penale și am dorit ca această cooperare să fie încununată de succes. Însă această propunere pornește de la principiul conform căruia adunarea probelor Uh, se face în mod uh, fragmentat. Și acest proces este de asemenea un proces complex. Deci avem nevoie de un sistem care să ducă la obținerea probelor, a datelor, de către anchetele judiciare în cadrul acestor anchete penale transnaționale. Uh, e un dosar care a fost văzut ca o decizie luată în baza deciziei autorităților competente din statele membre pentru a avea mai multe măsuri de anchetare care să poată fi adoptate în diverse statele membre. Că e considerat un principiu de reconhecimento mútuo. Trebuie să ne bazăm pe principiul recunoașterii reciproce. Principalul obiectiv al acestei inițiative este să ne asigurăm că un stat membru, respectiv statul membru emitent, publică o decizie de anchetă europeană care să fie uh, transmisă unui stat executant. Astfel încât uh, una sau mai multe măsuri de executare să fie într-adevăr executate pentru a colecta date sau probe. E uh, o inițiativă curajoasă, temerară, în spiritul suveranității, deci cu respectarea suveranității statelor membre. E într-adevăr un uh, domeniu foarte complex, e un subiect delicat și de altfel pe viitor va trebui să avem uh, dezbateri uh, de amploare pentru că știm că procedurile penale și sistemele judiciare diferă foarte mult de la un stat membru la altul, deci va trebui să găsim un numitor comun și să ținem cont de aceste diferențe, însă să ajungem și la o poziție comună. Aș dori să spun că mă bucur de felul în care a evoluat uh, această propunere. Mai multe state membre și-au făcut cunoscută poziția în acest domeniu. De exemplu, Germania a avut o uh, întrevedere cu Uh, uh, cu comisiile competente în Bundestag, de asemenea și în Portugalia. Controlorul European de Protecție a Datelor a emis un aviz cu privire la propunerea de directivă și în 8 noiembrie, cu ocazia Consiliului Jai, ministri, ministrii de justiție deja au avut o primă dezbatere orientativă pentru ca Ordinul European de Anchetă Penală să primească mai mult uh, conținut. Ministrul Neamț a făcut o solicitare, a solicitat statelor membre să-și exprime poziția. Nu știu dacă procedura va urma cursul obișnuit, însă colegul nostru Alexander a solicitat și el o evaluare a impactului pentru această agenție. Această solicitare nu s-a făcut prin intermediul uh, Uh, coordonatorilor, ce a fost transmisă direct uh, președintelui. Nu știu dacă o astfel de procedură e, uh, e corectă, să nu se solicite opinia raportorilor sau a raportorilor din umbră, însă în orice caz nu am constatat niciun fel de obiecție la acest mod de a proceda. Trebuie în orice caz să ne asigurăm că nu blocăm uh, procesul în curs. Deci, iată, am solicitat uh, părerea statelor membre și am uh, impus și un uh, termen, data de 15 ianuarie, pentru prezentarea acestor studii. Data de 15 ianuarie mi se pare potrivită. În încheiere, doamnă președinte, aș dori să spun că această propunere nu a fost criticată, însă a fost întâmpinată cu anumite obiecții din partea unor state membre. Nu se menționează drepturile fundamentale în domeniul procedurii penale, nu se menționează uh, dreptul la tăcere, de exemplu. Se menționează dreptul la libertate și la securitate și la o bună administrație. E adevărat că e vorba de un domeniu foarte tehnic, iar aceste obiecții sunt uh, puțin uh, speciale, puțin deosebite, aș spune. S-a mai făcut o obiecție. Se vorbește de autoritatea judiciară și de autoritățile nejudiciare, de autoritățile emitente, de exemplu, de serviciile de poliție. Ori Consiliul a solicitat un aviz în 29 octombrie, spunând că temeiul juridic nu ar trebui să includă și autoritățile judiciare. Trebuie să avem o anchetă judiciară care să fie validă. De exemplu, nu putem să avem un uh, polițist care să uh, țină de un uh, serviciu într-un stat membru și un jurist sau magistrat în alt stat membru care să țină de un alt domeniu. Deci, în încheiere, doamnă președinte, iată cum stau lucrurile în acest domeniu. Sperăm că într-o, pe o temă atât de importantă să obținem o decizie care să fie adoptată în codecizie. Mulțumesc, domnul Melo. Vă mulțumim, domnule Melo. Domnule ministru, ne bucurăm să vă avem astăzi aici cu noi și vă invit să prezentați conținutul propunerii. Vă mulțumesc, aș prefera și eu să vorbesc în limba mea maternă olandeză. După cum spuneați, subiectul este unul tehnic, așa că e de preferat să se folosească limba maternă a fiecăruia. Doamnă președinte, domnule raportor, sunt extrem de bucuros că putem avea această discuție astăzi, încă sub auspiciile președinției belgiene. Considerăm că această problemă este una într-adevăr importantă. Raportorul a înaintat o propunere extrem de îndrăzneață și avem astăzi ocazia să ne uităm puțin la ea. Noi suntem convinși că un nou instrument ar putea juca într-adevăr un rol deosebit de important în promovarea colaborării în materie penală între statele membre. Există și în prezent posibilități în acest sens, avem diferite acte juridice în acest sens, dar noi am dorit să simplificăm lucrurile recurgând la un singur instrument. Subiectul este tehnic, însă în materie de principii este într-adevăr un pas important înainte în direcția îmbunătățirii eficienței sistemelor juridice din țările noastre și în ideea de a spori colaborarea și încrederea reciprocă între sistemele juridice. Vă mulțumesc deci că îmi dați ocazia de a vă prezenta acest ordin european de anchetă în materie penală. Belgia, Bulgaria, Estonia, Spania, Austria, Slovenia și Suedia au înaintat împreună această propunere și propunerea a fost discutată în Consiliu de câteva ori, în câteva rânduri. Sub președinția belgiană am încercat să ajungem la unanimitate în Consiliu în materie de domeniul de aplicare al acestor măsuri și, de asemenea, cu privire la o serie de aspecte esențiale, însă președinția ungară va fi cea care va trebui să ducă mai departe negocierile cu dumneavoastră Parlamentul European în ianuarie probabil se va face acest lucru. Ideea de bază este una simplă și clară. Dorim să avem un singur instrument juridic atot cuprinzător pentru colectarea de date în materie penală în acele cazuri care au implicații transfrontaliere și dorim să facem acest lucru pe baza principiului recunoașterii reciproce. Sperăm, eh, respectăm evident specificul sistemelor juridice diferite. Și acest scop a fost recunoscut de Consiliul European în programul Stockholm. Parlamentul European l-a susținut într-o rezoluție din noiembrie 20, 25 noiembrie anul trecut. Deci nu se poate nega că atingerea acestui obiectiv este un pas perfect logic în procesul de constituire a unei spațiu european al colaborării în materie penală. Deci, ne am încercat să implicăm și pe cei care lucrează direct și am vrut să simplificăm la solicitarea lor această fragmentare existentă în prezent în materie de colectare a datelor și a dovezilor. Există, într-adevăr, această fragmentare, avem diferite instrumente, avem diferite decizii, cadru pe care am dorit să le vedem înlocuite cu un singur instrument juridic. Prin urmare, considerăm că trebuie să asigurăm un fel de continuitate, nu vrem o fractură radicală cu trecutul. Nu, vrem ca aspectul calității să rămână dominant și vrem să păstrăm tot ceea ce avem, ce este bun în practicile actuale, să integrăm aceste elemente în instrumentul viitor. De asemenea, am dorit să venim în întâmpinarea solicitărilor reprezentanților sistemelor existente acum. Am dorit să simplificăm lucrurile, ceea ce presupune și o accelerare a procedurilor. Astfel, s-ar putea raționaliza de asemenea o serie dintre refuzurile pe care le-am întâmpinat, de a elimina o serie de bariere din calea colaborării la nivel european. E, e foarte ușor să răs, refuz să răspunzi la o întrebare în anumite țări. E mai ușor în anumite țări decât în alte țări să refuzi să răspunzi la o întrebare. Vrem să raționalizăm aceste motive și să oferim posibilitatea unei alegeri. Acestea ar fi obiectivele de bază, sigur vor fi rafinate în practica actuală, creând practic o frontieră europeană a investigațiilor polițienești. Un ordin de anchetă emis într-un stat membru, care devine statul emitent, presupune luarea unei decizii acolo de către un magistrat. Însă acesta va solicita unui alt stat membru, statul care pune în aplicare acest ordin de anchetă și desfășoară anumite proceduri în materie penală. Să vă dau un exemplu, ca să trecem la lucruri concrete. De exemplu, dacă un cetățean spaniol este bănuit că a comis un jaf însoțit de crimă în Belgia, atunci magistratul belgian care examinează cazul va comanda o percheziție la domiciliul suspectului și va intervieva anumiți suspecți sau martori. Deci noi avem o decizie cadru privind Ordinul European de Anchetă, dar acesta se aplică doar dovezilor existente. În plus de aceasta, acesta spune că statul care pune în aplicare ancheta trebuie să ofere o descripție detaliată a dovezilor în cauză. Și acest ordin european de anchetă nu se poate folosi decât în materie de recuperare a bunurilor furate sau altor elemente identificabile, cum ar fi, de exemplu, arma crimei. De exemplu, un magistrat trebuie să aleagă între două alternative. fie un mandat de dovezi europene, un mandat european pentru dovezi și o solicitare de alte măsuri investigative, cum ar fi perchezițiile și așa mai departe, sau toate acestea pot fi puse într-o singură solicitare de asistență juridică. Procedura este bine cunoscută. Solicitarea de asistență juridică recurgând la, la aceste alternative, magistratul este silit să respecte anumite prevederi juridice europene din, nou, no, din 1995 și, de asemenea, Convenția din 2000 privind asistența juridică reciprocă în cadrul Uniunii Europene. Deci, vedeți de ce fragmentare vorbim dacă ne gândim la anchetele penale și este o problemă serioasă pentru cei care efectiv fac aceste lucruri. În plus de asta, instrumentele juridice respective nu se referă la anumite termene limită, nu există cerințe în acest sens pentru transmiterea de informații. Acest lucru a fost criticat de mulți magistrați care spun și citez dacă trimiți o solicitare internațională, e ca și cum ai arunca o sticlă Uh, în mare cu, cu un mesaj înăuntru. Nu știi dacă vei primi vreodată, dacă va fi înțeleasă întrebarea în primul rând și dacă vei primi un răspuns adecvat într-o formă pe care te aștepți să o primești. Deci, acest ordin de, european de anchetă în materie penală, uh, revenind la exemplul pe care spuneam, iar da posibilitatea acestui magistrat belgian să pună la oaltă într-un singur formular toate instrumentele investigative la care dorește să recurgă, percheziții, audierea martorilor și așa mai departe. Deci într-un singur instrument. În plus de asta, această propunere legislativă ar simplifica colaborarea cu autoritățile spaniole, tot în cazul nostru, astfel încât punerea în aplicare a măsurilor investigative să poată fi accelerată. Am pus foarte mult accentul pe comunicare, pe acordurile la care se poate ajunge pornind de la un instrument comun care ar putea simplifica procesul de comunicare și ar contribui la claritatea acestuia. Evident, e nevoie de un anumit echilibru între flexibilitate și certitudine legală, juridică. Trebuie ca cetățenii noștri să fie protejați, să beneficieze de securitate. Drepturile individuale trebuie protejate, după cum spunea și raportorul. Problema este complexă, nici, nici de cum una ușoară. Dacă ne uităm la versiunea actuală a textului, uh, Observăm că deja am inclus o serie de garanții menite a asigura respectarea drepturilor suspecților sau a altor persoane implicate în caz, experți, martori și așa mai departe. Prin urmare, aș dori să subliniez în acest sens că această directivă face trimitere clară la nevoia asigurării drepturilor de bază și a principiilor juridice recunoscute în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. În plus de asta, un ordin european de anchetă de acest tip poate fi emis doar respectându-se principiile necesității și proporționalității. Și există această a doua cerință, proporționalitate, care trebuie să fie determinată și stabilită de statul care pune în aplicare investigația respectivă. Un refuz bazat pe motive ce țin de lipsă de proporționalitate va crea într-adevăr probleme. Așa că ne-am gândit că asta n-ar fi o idee bună Și de aceea statul care pune în aplicare măsura respectivă trebuie să analizeze îndeaproape situația. Am cer scuze, nu, statul respectiv poate să analizeze motivele pentru care asistența a fost solicitată în primul rând și acest lucru ne pare logic, pentru că trebuie să respecti dreptul intern și sistemul legislativ uh, juridic al statului care solicită investigația și nu poți să-i permiți uh, statului care desfășoară investigația respectivă să pună sub semnul întrebării principiile din statul care solicită investigația respectivă. Acest demers uh, se poate aplica unor ar, ar putea duce și la desfășurarea unor investigații altele decât cele din solicitarea inițială, dacă se consideră că aceste noi demersuri ar accelera procedura. Uh, deci statul solicitant poate spune dreptul național ne dă voie să recurgem și la alte demersuri investigative care duc la același rezultat și care sunt permise încă o dată de dreptul intern. Autoritățile care pun în aplicare sau care desfășoară investigația respectivă ar putea avea și alte motive de refuz. De exemplu, non bis in idem nu poți investiga o persoană de două ori pentru aceeași crimă sau infracțiune. Există o serie de privilegii, imunități și considerente superioare care țin de siguranța națională. Și acestea ar putea fi ridica, prezentate ca motive de refuz. Însă, dacă ne gândim la caracterul oarecum intruziv al unor demersuri investigative, ne putem gândi la posibilitatea unei game mai largi de motive de refuz. Dacă investigația solicitată nu este permisă de dreptul intern al statului care primește solicitarea respectivă. Ar fi un alt exemplu. Voor een aantal zeer dwingende onderzoeksmaatregelen. Mai există un regulament special care se referă la măsuri foarte urgente, de exemplu, în ce privește urmăririle telefonice, uh, conferințele video, măsuri care trebuie adoptate în timp real și care beneficiază de uh, un tratament special. Aceste măsuri nu ar trebui să fie văzute ca uh, dezavantaje pentru suspecți. Ele ar trebui să fie văzute ca un avantaj. Uh, de exemplu, uh, ele ar trebui folosite de către anchetă sau de, de către apărare. Apoi se mai pune și problema prețului. Noi plecăm de la principiul de bază, conform căruia uh, costurile trebuie suportate de către statul de implementare. În uh, întâlnirea din 9 uh, noiembrie din acest an, Consiliul a confirmat faptul că aceste costuri nu pot fi folosite ca uh, motive pentru a refuza respectarea acestor mandate, doar pentru că derularea acestor anchete costă atât de mult. Deci trebuie să încercăm să găsim posibilități de a împărți costurile în situații excepționale. Am uh, întrunit un spirit, uh, sprijin uh, destul de vast pentru această propunere și continuăm să vedem cum putem să împărți costurile în aceste situații deosebite. Însă principiul de bază, așa cum spuneam, e că costurile ar trebui să fie suportate de către statul de executare. Iată unde ne aflăm, doamnă președinte. Aș dori să spun că ne aflăm într-o fază încă timpurie. Mai trebuie să mai clarificăm diverse aspecte la Consiliu. Mm, noi, președinția belgiană, acordăm uh, acestui subiect uh, o importanță deosebită pentru că e un pas major în uh, crearea unui spațiu unei zone europene unice uh, în uh, domeniul anchetelor penale și dorim să obținem calitate și stabilitate în felul în care abordăm anchetele în domeniul penal. Președinția va face un, uh, o dare de seamă vineri la Consiliul de Ministri cu privire la progresele și uh, după aceea vom uh, continua cu publicarea unor linii directoare. Însă, așa cum am spus, președinția maghiară va fi cea care va continua uh, pe viitor. Și sperăm să Uh, păstrăm un dialog uh, foarte bun cu dumneavoastră, cu Parlamentul European. Dar, așa cum am spus, e un uh, dosar foarte important, complex, însă foarte important și o propunere extrem de interesantă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru, pentru această prezentare extrem de detaliată. Acum aș dori să începem dezbaterea. Cinci do, deputați doresc să iau cuvântul. Domnul Corceta, domnul Kirchhoff, domnul Arbrecht, domnul Molder și domnul Foss. Domnul Croceta întâi. indubbiamente arrivare a una nord europeană. Mulțumesc că, într-adevăr, nu e nicio îndoială uh, un astfel ordin, un astfel de ordin european de anchetă în materie penală ar fi evoluție extrem de pozitivă pentru poliție, pentru magistratură și chiar și pentru a-i aduce în fața justiției pe infractori. Uh, Uh, trebuie să recunoaștem că e o măsură care sosește destul de târziu și apoi trebuie să mai recunoaștem și că unele elemente lipsesc din această propunere. Uniunea Europeană, Europeană și Consiliul Europei ar fi trebuit să acționeze în ultimii ani pe baza unor structuri care deja există la nivelul Uniunii Europene. De exemplu, ar fi trebuit să consolideze Europolul, Eurojust, faptul că procuror, procurorul european, acest uh, uh, post, nu a fost încă creat în ciuda apelelor lansate de către Parlamentul European și de către magistraturile naționale. E foarte important. Judecătorul uh, Falcone, care a fost uh, ucis de către mafia în anii 80 a venit cu o astfel de propunere, deci să se înființeze un astfel de post. Deci, textul care ne este prezentat uh, propune o mai bună cooperare, o punere în aplicare mai uh, rapidă. Există un concept care e menționat de mai multe ori în acest text, cel al flexibilității. Eu consider că flexibilitatea, suplețea, sunt dușmanul dreptului. Când uh, unde e lege, nu-i tocmeală, nu e loc de flexibilitate. Noi trebuie să ne bazăm pe norme foarte stricte. Uh, Dreptul vizează dreptul cetățenilor de a fi tratați în mod egal. Uh, să spunem, când o anchetă are loc la nivel european, nu putem tolera că ca cetățenii să considere că aceste anchete sunt uh, uh desfășurate în mod, uh, în mod diferit. Deci, noi avem uh, câteva obiecții uh, față de această propunere. Sigur că nu dorim să uh, Uh, îi punem bețe în roate. Dacă Consiliul dorește să aprofundeze cu noi, să negocieze cu Parlamentul, cu raportorul și cu raportorii din umbră sau cu Comisia, aș vrea să mă înțelegeți foarte bine, noi nu dorim să oprim acest proces sau să-i punem bețe în roate, dar totuși uh, suntem obligați să uh, facem, să emitem câteva obiecții în legătură cu acest document. În primul rând, textul abordează în mod foarte general această idee a creării unei autorități care ar urma să uh, primească notificări în legătură cu solicitările de anchetă. Deci un fel de autoritate generală în fiecare stat membru. Deci fiecare stat membru ar trebui să uh, Uh, contacteze acest punct care ar putea fi uh, deci, contactat de către un ministru de interne sau un uh, mem, alt ministru. Deci un stat membru ar trebui să desemneze un, un reprezentant. Și cred că având în vedere varietatea sistemelor uh, Uh, la nivel național, nu știu dacă, uh, dacă uh, e o idee foarte bună. Nu, știți că Europa a fost și sub naziște. mine mă îngrijorează simpla idee că o anchetă e derulată doar de către forțele polițiene și fără niciun fel de intervenție din partea juriștilor. Uh, eu am fost amenințat de mai multe ori de către mafie, eu personal, și am fost, uh, mi s-a spus că urmează să fiu uh, ucis. Deci cred că toate instrumentele juridice trebuie să fie consolidate. Însă acest lucru ar trebui să se facă cu precizarea că aceste instrumente nu ar trebui să devină mijloace care să fie la cheremul uh, unora sau altora aflați la putere. Există un raport al uh, Comisiei care denunță uh, nivelul, uh, nivelul uh, foarte subtil de uh, corupție care există în statele membre, chiar și în poliție. În anumite state membre, de exemplu, dacă ești uh, amenințat uh, pentru că mergi cu viteză prea mare, de exemplu, știm foarte bine că uh, e foarte simplu, dai un pic de mită jandarmilor sau polițiștilor și încă o dată nu e vorba de situații care au loc în republici mananiere din Africa. Deci, o astfel de anchetă care să nu fie făcută cu verificarea unui magistrat sau unui jurist și care să fie făcută doar de către poliție și care să fie notificată unei autorități naționale și care trebuie să fie desemnată, nu prea știm cum, în baza cărei proceduri proceduri de către statele membre și apoi, să zicem, un polițist sau un jandarm semnează această anchetă fără ca uh, ea să fi fost uh, verificată de către un magistrat. Uh, eu, eu mărturisesc că toată această propunere mă cam, mă cam irită, pentru că nu exercităm niciun fel de control judiciar al activității forțelor de ordine. Și cred că controlul uh, judiciar în acest domeniu este crucial. Apoi, nu putem defini în mod uh, extrem de general autoritățile. Trebuie să vedem cine trebuie să, uh, uh, să autorizeze procedura, procedura de colectare a dovezilor. Această procedură ar trebui încă o dată autorizată sau validată de către un magistrat în statul, de, în statul executant. Consiliul European și Parlamentul European, cred eu, sunt două organisme care trebuie să impulsioneze evoluția legislației statele membre. Și nu să lăsăm uh, doar statele membre să legifereze. Trebuie să ne asigurăm că legislațiile statelor membre care încă nu au făcut progrese pe acest domeniu trebuie să fie încurajate să progreseze. Deci credem că în domeniul penal în acest domeniu putem obține o recunoaștere reciprocă a procedurilor. Uh, să zicem, de exemplu, că am avea o anchetă în mai multe state membre, în două, trei state membre. Deci uh, se trimit uh, anchetatori în Spania, în Italia și în Bulgaria, de exemplu. E bine, în cazuri concrete pentru anumiți cetățeni pe care aceste anchete îi vizează, am putea prevedea un proces de anchetă și un proces de dobândire de uh, dovezi care să fie diferit de la un stat uh, membru la altul. Dar pentru mine această lipsă de egalitate a tratamentului nu poate fi acceptată. Nu am terminat încă. Mm, cred că trebuie să obținem o armonizare, iar în ceea ce privește colectarea dovezilor, ea nu poate să uh, fie făcută doar de către uh, la solicitarea statului emitent, executant și solicitant. Apoi, în ceea ce privește situația deținuților, se prevăd mai multe posibilități de transport, de exemplu, posibilitatea de a face uh, interogatorii pe solul statului care emite acest uh, ordin. În Italia avem 41 bis. E vorba de o închisoare specială pentru mafioți în principiu, aceste persoane nu au dreptul la niciun contact cu uh, lumea exterioară, tocmai pentru că în acest uh, an a avut loc o adevărată tragedie în Italia și cred că și în acest domeniu ar trebui să prevedem garanții. Când se transferă deținuții dintr-un stat membru în altul, condiții, condițiile de închisoare trebuie să fie aceleași, deci trebuie să fie aceleași cu cele, cu cele din statul de origine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kirchhoff, acum. Uh, well, President, I will try and be a little shorter than that. Uh, doamnă președinte, o să încerc să fiu puțin mai succint. Îmi doresc doar să mă refer la câteva subiecte. Sigur că ne subscriem uh, scopului general, domeniul general de aplicare al uh, Ordinului de Anchetă European. Uh, Și să nu uităm care este plus valoarea în domeniul cooperării. Putem obține informare foarte simplu, fără prea multă birocrație, cum se întâmplă în prezent. Vorbesc acum nu doar în uh, numele meu de, uh, în calitate de coordonator la ECR, dar și în calitate de avocat. Am câteva îngrijorări în ceea ce privește cui revine răspunderea pentru această operațiune. De asemenea, mă îngrijorează unele informații. Și, concret, vă spun că nu este o chestiune de cooperare, ci este o obligație, uh, o obligație stipulată de o forță polițiască într-un alt stat membru. Uh, se poate accesa baza de date ADN, care în anumite state ar putea ridica anumite semne de întrebare. În anumite state ar putea fi investigate lucruri care nu reprezintă infracțiuni. De exemplu, în Portugalia există deformare criminală ca fiind uh, o faptă penală. Și aș vrea să știu cum anume s-ar putea proceda când s-ar începe ancheta în străinătate. Cine va monitoriza ancheta? Cum rămâne cu abuzurile, cu securitatea și cum rămâne cu recursul administrativ și juridic din partea persoanelor care au făcut subiectul unor astfel de demersuri? unii cetățeni vor uh, accepta poate acest ordin european de anchetă, alții vor fi îngrijorați și mulți se vor, uh, vor ține seama de dreptul la viață privată, potrivit articolului 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Vorbesc și în numele fostei mele funcții de comisar privind sănătatea mentală în Regatul Unit. S-a făcut o referire la fascism. Eu acum vreau să mă refer la DDR. Autoritățile din DDR, pe vremea lor, apelau la o operațiune, și anume făceau rost de registrele psihiatrice și medicale a unor persoane pentru a le determina pe acestea să se conformeze. Astfel de date vor putea fi puse din nou la dispoziția autorităților și m-ar deranja foarte tare să aflu că Uh, autoritățile dintr-un alt stat primesc uh, date medicale, psihiatrice despre cetățenii pe care eu îi reprezint, de exemplu. Știu că vreți să avansăm cu discuția și nu o să zăbovesc mult asupra acestui subiect. Cred că proiectul este departe de a fi perfect. Cei care l-au semnat la Consiliu nu mi se pare că înțeleg prea bine despre ce este vorba. Tuturor li se pare o idee grozavă, dar nimeni nu și-a făcut foarte bine temele de casă cu privire la impactul pe care îl va putea avea acest document odată pus în aplicare. Cu toții vrem să punem capăt injustiției și uh, crimei de or- criminalității de orice fel, dar Poate că calea de urmat este aceea a cooperării, permițând totodată existența unei obligații cu privire la controlul anumitor uh, date și uh, trebuie ținând cont, desigur, și de protecția datelor cu caracter personal. Doamnă președinte, pe măsură ce dosarul ia amploare și progresează, o să fiu foarte atent. Acestea au fost doar niște observații inițiale. Președinta, vă rog, colegi, stimați colegi, rezumați-vă la un minut, fiindcă altfel uh, va trebui să suspendăm reuniunea înainte de a-l asculta pe invitatul nostru, domnul Al. O să încerc să fiu succint, însă cred că avem nevoie de mult mai mult timp pentru a trata această propunere. După cum a spus și domnul Kirkop, cu toții ne dorim o mai bună cooperare și avem nevoie de mai bună cooperare între autoritățile uh, judiciare și cele polițienești. Uh, dar cred că este la fel de important ca tocmai acum că avem această propunere importantă să dezbatem în detaliu ca să vedem ce este corect și ce nu este corect deocamdată. Să aducem îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Sigur, mai acest, această problemă trebuie prelucrată. De aceea mă bucură cooperarea cu domnul raportor Melo și cu raportorii în umbră. Uh, vreo trei aspecte care mi-au sărit în ochi. În primul rând, chestiunea creării unor principii comune. Aș dori să vă ofer și eu un exemplu pe lângă cele enunțate deja. Există diferite metode de ridicare a probelor și diferite reguli stipulate în acest sens. De exemplu, dacă în Germania se face un control uh, rutier și uh, Uh, se ia o probă de sânge pentru verificarea alcoolemiei, atunci în Germania persoana respectivă, șoferul, poate fi obligat să dea proba de sânge. În Franța, în schimb, nu există această obligație, nu, nu poți să forțezi pe cineva, potrivit sistemul juridic, să uh, uh, dea o probă de sânge. Cel care nu vrea să dea proba de sânge este însă cel care iată, în Franța este tratat ca fiind uh, suspect de al alcoolemie ridicată. În Germania, în schimb, această premisă ar fi una inacceptabilă. Așadar, vedem sisteme diferite, reacții diferite și potențiale abuzuri în ceea ce privește prelevarea probelor. De aceea ar trebui să intrăm în detaliu. Sigur, când discutăm despre Carta Drepturilor uh, Omului, trebuie să emitem principii comune. Tocmai de aceea avem uh, uh, stipulat Letter of Rights, de exemplu. Dar, fără a avea o armonizare, nu recomand să mergem în direcția recunoașterii reciproce. Uh, mai ales că nu am analizat pe deplin care sunt diferențele la nivelul statelor membre. De aceea aș dori să nu uh, să, să ne luăm timp pentru a analiza acest dosar, să nu accelerăm procesul creării agenției aferente. Eu consider că este nevoie de timp pentru a avea un, uh, o propunere bună. Uh, domnul Mulder. Mulțumesc, doamnă președinte. Am urmărit cu interes intervenția domnului ministru. Deocamdată nu vreau să fac nicio observație privind intervenția acestuia, dar iau cuvântul în numele lui Alexandru Alvaro, colegul meu. Acesta a trimis o scrisoare potrivit articolului 126 din regulamentul de procedură, pentru a se face un aviz în ceea ce privește Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale. Sperăm ca acest document să fie tratat uh, până înainte de data 15 ianuarie 2011. Coordonatorii au tratat deja acest subiect și, dacă nu mă înșel, a și fost adoptat documentul. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Fos. Mulțumesc. Fiecare stat membru are un sistem juridic propriu, o cultură juridică proprie. De aceea trebuie să fim foarte precauți pentru că riscăm să creăm o insecuritate juridică și dacă se întâmplă acest lucru, atunci, iată, lăsăm poarta deschisă pentru multe insecurități pe care nu le mai putem controla. Nu știu dacă procedăm corect deocamdată, pentru că ar trebui să avem uh, cel puțin standarde minime comparabile la nivelul sistemelor judiciare, în ceea ce privește, de exemplu, uh, părâții în cazul uh, infracțiunilor și abia mai apoi să mm, tratăm totul la, nivelul, la nivel transfrontalier. dacă acum intervenim la nivelul drepturilor fundamentale prin dreptul comunitar, efectele ce vor uh, fi resimțite la nivel național vor fi uh, foarte ample. Înainte de DDR am avut un alt sistem injust și tocmai de aceea pentru mine statul de drept este sfânt. Nu, trebuie să acționăm, vorbesc în prisma funcționarului uh, german, fără securitate juridică. Consider că, iarăși, este inacceptabil faptul că funcționarii din statul meu, fără o bază juridică, uh, să intervină în, uh, la nivel legislativ. De aceea consider că ar trebui să se facă o verificare în partea statului potrivit propriei culturi juridice a acestui subiect. Există și alte subiecte, însă, din păcate, de dragul dumneavoastră, stimată președintă, nu o să mai intervin astăzi. Domnul Meller, doreați să interveniți foarte pe scurt? Da, Domnule ministru, am dorit și eu să intervin. Cred că v-ați dat seama cât de sensibil este acest subiect și care sunt obstacolele ce se iscă. În puținele intervenții am văzut că există diferențe de opinie, diferențe pregnante. Reprezentanții țărilor care au depus această cerere, cu siguranță vor avea și ele o opinie proprie. Vorbesc ca jurist de data aceasta și vă spun că vom avea cât mai multe reuniuni cu raportorii din umbră, astfel încât să găsim o bază minimă pentru acord. Trebuie să ajungem la un rezultat care să fie acceptabil în mare parte de statele membre și să nu ridice prea mari probleme. Aș dori să fac, să vin cu o propunere în acest sens. Dacă discutăm despre autoritățile naționale, autoritățile care trebuie să ridice probe dintr-un alt stat, atunci, potrivit acestei propuneri, aceste autorități pot fi autorități uh, judiciare sau nu. Poate să fie, de exemplu, un judecător într-un stat, ce, într-un alt, uh, poate să fie, de exemplu, un judecător cel care emite această cerere de prelevare de probe într-un alt stat. Sigur, într-un alt stat poate să fie un polițist. În Portugalia, de exemplu, Uh, situația este următoarea. Un polițist poate să solicite prelevare de probe, dar acest uh, uh, lucru trebuie să fie apoi uh, aprobat de un judecător. Deci, trebuie să luăm în calcul toate aceste aspecte pentru a nu pretinde de la unele state membre lucruri care acolo nu există. Este un lucru important pentru noi toți și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune președinta. Mulțumesc interpreților pentru faptul că stau alături de noi, deși reuniunea s-a prelungit. Domnule ministru, aveți cuvântul. Hmm? Parlament. Mulțumesc, doamnă președintă, onorați membri. Evident, subiectul este unul extrem de delicat. Discutăm despre drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor noștri și de aceea trebuie să fim extrem de prudenți. În Europa ne putem îndrepta în două direcții fundamentale. Una este armonizarea, că toată lumea să facă același lucru peste tot. Este și visul meu. Și visul multor altora. Însă, ce facem aici este uh, oarecum mai pragmatic. Încercăm să vedem cum am putea încuraja și optimiza respectul reciproc pentru sistemele juridice ale altora prin o mai bună cooperare. Și am încercat să facem acest lucru operând, după cum spuneam, pe baza recunoașterii reciproce să dăm dovadă de respect pentru alte sisteme juridice. Sigur, principiile fundamentale sunt deja acolo, ca parte a acestor sisteme. Așa procedăm în cazul de față. Trebuie să avem grijă. Înțeleg perfect de ce oamenii spun e nevoie de mai multă armonizare și uniformizare înțeleg perfect acest punct de vedere și încercăm să facem acest lucru în anumite domenii. Încercăm să definitivăm uh, scrisoarea privind drepturile în februarie, ca să ne asigurăm că toți respectă drepturile celor care sunt uh, reținuți, arestați, uh, audiați ca martori și acești sunt pași pozitivi înainte. De asemenea, s-au făcut progrese și în materie de traducere a documentelor și de servicii de interpretare. Deci, aceste, acestea sunt pași în direcția armonizării. La fel și în problema asistenței juridice, care se va face în conformitate cu dispozițiile uh, Tribunalului pentru Drepturile Omului tendința este una pozitivă. Noi acum îmbunătățim modelele de cooperare existente. Scrisori rogatorii și alte convenții, încercăm să le simplificăm, însă păstrând respectul pentru celălalt. Și această distinție este importantă. Nu o să avem uh, o opțiune, ci o sinteză a acestora însă la baza lor se află recunoașterea reciprocă. După cum au spus, o, după cum au întrebat, îmi cer scuze, o serie de parlamentari, consider că nu putem pune sub semnul întrebării faptul că orice astfel de ordin de anchetă trebuie să fie validat de un magistrat acesta nu poate fi trimis direct uh, forțelor de poliție din țara care primește solicitarea. Însă, trebuie să vedem cum definesc statele membre și cine în statele membre definește competența și autoritatea respectivului magistrat. Acel proces trebuie să fie pe deplin transparent. Putem presupune că magistratul respectiv este un procuror sau un judecător. Uh, sau un uh, magistrat uh, investigator. Există diferite titulaturi și diferite concepte în diferitele statele membre. Nu, lucrurile nu stau la fel peste tot. Însă, în ceea ce ne privește, noi presupunem că individul în cauză va fi un magistrat. Nu, nu se poate face abstracție de controlul judiciar într-un astfel de demers. E vorba de colaborare între sisteme judiciare și, ca urmare, trebuie să avem acest punct de pornire. Evident, aceste lucruri mai trebuie discutate. Miniștrii din diferitele state membre trebuie să clarifice aceste aspecte. Însă ceea ce nu va fi acceptabil, probabil acum exagerez puțin, însă nu putem permite posibilitatea unui refuz arbitrar din partea țării care primește o solicitare de investigație. Evident, proporționalitatea trebuie să se înregistreze în motivele respective și acestea trebuie să poată fi verificate de statul care emite ordinul de anchetă. Trebuie să depășim faza în care avem doar un contact abstract cu magistrații de acolo pe hârtie, scrisori. Avem o rețea europeană de magistrați și tot mai mult aceștia țin legătura unul cu celălalt uh, dincolo de frontiere. Un magistrat din statul care pune în aplicare ordinul de anchetă nu poate beneficia de autonomie în judecarea valabilității ordinului respectiv. Sigur, magistrații vor putea ca anumite motive pentru a stopa uh, investigația. De exemplu, non bis in idem, să judeci pe cineva de două ori pentru aceeași cauză. Însă, trebuie să ne asigurăm că există și posibilități suplimentare, adiționale de refuz în cazul în care este vorba de demersuri investigative majore. Vor trebui să existe mai multe posibilități de refuz sau de invocare a unei excepții. Va fi probabil nevoie de așa ceva. Și acolo consider că în întâlnirile de la Consiliu, am, am, și acolo am avut deja o sugestie să operăm cu categorii de acte de investigație, de anchetă și în funcție de tipul acestei anchete, cât e de intruzivă sau importantă, ar trebui să existe mai multe posibilități ca statul care, uh, care îi se solicită desfășurarea anchetei să spună nu, nu, avem o problemă, nu facem acest lucru. Anumite state membre au salutat această idee de a opera cu categorii de complexitate și pentru cele mai complexe va trebui să se prevadă mai multe excepții. Însă, evident, lucrurile aici mai trebuie discutate pentru că problema este una deosebit de delicată, cu conotații politice evidente. Eu presupun însă că E bine, o să solicităm un aviz din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Am discutat acest lucru deja în Consiliu pentru că eu unul nu eram convins, însă mi-am spus, ei, dacă Parlamentul face asta și cere un aviz, noi trebuie să respectăm solicitarea lor și trebuie să, le, să obținem una într-un, într-o perioadă rezonabilă de timp. Uh, mi-a face plăcere să discut acest lucru dumneavoastră, la fel și succesorilor mei, însă am toată convingerea că un instrument simplu și eficient, un singur instrument, va fi eficient. Sigur, statul de drept va, va avea o importanță covârșitoare, dar e nevoie de o colaborare mai eficientă între magistrați pentru a proteja securitatea și drepturile cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru această primă dezbatere pe această temă și sper că vom avea și pe viitor ocazia să revenim asupra acestei teme împreună cu raportori și cu raportori din umbră și sperăm să înregistrăm pași înainte în acest domeniu. Vă mulțumim, domnul ministru, vă mulțumesc, stimați colegi. Încheiem acum întâlnirea de această dimineață. Următoarea întâlnire a Comisiei Libe va avea loc pe 9 decembrie, după masa de la ora 3. În această după masă și mâine dimineață vom avea o